Alors, mesdames et messieurs, nous allons... Doamnelor și domnilor, vom vota acum. Rapom, rap, votăm raportul Cashman. Îmi facem mai întâi un test. Aveți cu toții uh, cadul uh, de vot. Să deschis votul. Votăm, deci, uh, pentru sau împotriva lui Michael Cashman. Încă două voturi au mai rămas de exprimat. Încă unul. Gata, s-a închis votul. Funcționează. O persoană este împotriva domnului Cashman. Asta e. Alors. Ah, c'est en anglais, génial. Donc. Voturile sunt în engleză spune doamna președinte. D'accord. L'amendement numéro 1. Amendamentul numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Verificare prin vot electronic. S-a deschis votul privind amendamentul 2. Et voilà, le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 1A, amendamentul 4. La aliniatul 1B, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se pare că este o greșeală, spune doamna președinte. Amendamentul 9, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. pas Ah oui, oui, oui. Amendement numéro 10. Amendamentul 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pas du tout. Amendement numéro 11. Qui est-ce qui est... Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva. Verificare prin vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 21. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul A pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, Oui, en 28, oui, oui. C'était rejeté. C'est rejeté. rejeté. On vote le 26. On vote le 26. Votăm amendamentul 26. A fost retras. Amendamentul 26 a fost retras. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum uh, votul final uh, prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm electronic. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă 18 voturi la 6. Felicitări domnului Cashman. Donc, euh, euh, voilà. J'ai le. Où est-ce qu'il est, le vice-président Le vice-président est. Vicepreședintele din Burundi a sosit. Îl invit acum în sală. Vă rog să mai rămâneți puțin, ar fi frumos din partea dumneavoastră. va vous prendre en, en photo. Ah, ok, ok. <laughs> Alors, vous avez mis la lampe de poche en plein. Merci. Alors, nous allons continuer euh, notre réunion. Vom continua ședința. Vă rog uh, să vă ocupați locurile, puteți discuta afară. Mulțumesc, dragi colegi. Continuăm acum pentru un scurt schimb de opinii cu excelența sa, al doilea vicepreședinte al Republicii Burundi, domnul Gervais Rufikiri, care conduce o misiune de lucru la nivel înalt în Belgia în această săptămână și colegul nostru lui Michel ne-a cerut să ne întâlnim cu dânsul la această ședință. Caribu, excelență, domnule ministru, doamnelor și domnilor membrii delegației, bine ați venit! Monsieur Rufikiri, excellence je vous cède. Excelență, vă dau cuvântul pentru a ne vorbi pe scurt uh, despre uh, modul în care se pune aplicare cadrul uh, pentru creștere și dezvoltare împotriva sărăciei și care este situația sociopolitică actuală din Burundi. Excelență, Muracoze, excelență, vă dau cuvântul pentru intervenția dumneavoastră. Iată, am învățat în ultimele cinci minute limba dumneavoastră. Vă rog. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte a Comisiei DV, stimate doamnelor și stimați domnilor deputați, stimate domnule ministru al afacerilor externe, dragi compatrioți, mai întâi doresc să adresez mulțumirile mele Parlamentului European, care a permis această întâlnire cu Comisia pentru Dezvoltare. Obiectul <laughs> vizitei noastre la Parlamentul European este să discutăm despre evoluția modului în care declarațiile de la conferința partenerilor din octombrie de la Geneva au fost puse în practică. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc în persoană, dumneavoastră, Uniunii Europene, care este foarte implicată în Burundi în eforturile noastre de dezvoltare socioeconomice. Ne bucurăm de faptul că Comisarul European pentru Dezvoltare la conferința de la uh, Gen a participat la conferința de la Geneva. Astfel am putut avea discuții la nivel înalt cu ocazia acestei conferințe. ce este cadrul strategic de creștere și dezvoltare împotriva sărăciei de a doua generație. Este un cadru care dorește să aducă soluții numeroaselor provocări care există încă în țara mea. Acest cadru se va pune în practică pe baza um, situației și progreselor făcute deja. Sunt progrese care au fost făcute în toate sectoarele vieții din țara mea. De la punerea în aplicare a priorităților de consolidare a păcii în Burundi din 2007 s-au făcut progrese importante în toate domeniile. În domeniul păcii securității, Burundi astăzi este o țară în care pacea domnește pe întregul teritoriu, dezarmarea populației civile și dezarmarea și integrarea uh, foștilor luptători și buna guvernanță politică și economică, precum și consolidarea statului de drept și a justiției, promovarea drepturilor omului, reconcilierea și lupta împotriva impunității, precum și chestiunile uh, funciare, uh, precum și progresele în sectorul socioeconomic, sunt elemente în legătură cu care s-au făcut progrese. S-au consolidat structurile de securitate și astfel țara mea a rezolvat în mod eficient uh, probleme naționale, dar și internaționale și a um, reușit să uh, controleze gestionarea almelor uh, ușoare de calibru mic uh, și a um, um, format armata și a profesionalizat uh, forțe, forțele de apărare Participarea acestora în Côte d'Ivoire, în Darfur, în Haiti, în Somalia și în Siria și în curând în Mali sunt exemple de succes, uh, succese obținute în acest domeniu. În uh, domeniul uh, democrației, uh, în uh, rezolvarea diferențelor și de, de opinii la nivel politic, se observă faptul că dialogul uh, uh, este modalitatea de rezolvare a diferențelor de opinii. Recent, în martie și mai în acest uh, an, S-au organizat întâlniri cu participarea biroului ONU în Burundi între forțele politice, inclusiv cu participarea celor care până acum au fost în exil. Aceste reuniuni au permis um, realizarea sau formularea unui foi de drum pentru alegerile din 2015. La reuniunea din mai, participanții au dezbătut în mod constructiv uh, și consensual um, despre um, modificările necesare la legea electorală care ne va permite să organizăm alegeri conform normelor internaționale în 2015. Succesul acestor uh, reuniuni dă speranțe întregii comunități din Burundi uh, și de la nivel internațional că alegerile se vor uh, desfășura într-un climat de liniște, dar și în condiții de transparență și guvernul face eforturi pentru a îmbunătăți legislația, dar și pentru a educa cetățenii în legătură cu drepturile și obligațiile lor în fața legii dorește să creeze un sistem de justiție accesibil și eh, credibil pentru toți, eh, în ceea ce privește drepturile omului și principiile constituționale. Consolidarea reconcilierii este o preocupare a guvernului din Burundi și continuăm să facem eforturi în legătură cu justiția în tranziție și un, proces, un uh, proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament, deci un proiect de lege care va duce la crearea unei comisii de reconciliere. În domeniul social și economic, indicatorii arată că Republica Burundi face progrese. Mai ales um, la nivel social pot cita progrese remarcabile în ceea ce privește îmbunătățirea accesului copiilor la școala primară și secundară. În 2005, nivelul de acces la școala primară era de 28%, astăzi am ajuns la peste 90%. Nivelul de acces la învățământul secundar uh, crește de asemenea, era de 33% în 2010 și în 2011 a ajuns la 40%. În septembrie 2012 acest nivel a crescut până la 50% și în anul acesta acest nivel va crește până la 70% sperăm că nu vor mai fi filtre um, după aș, clasa a șasea primară, uh, primară, ci va exista un sistem de uh, școli fundamentale care vor permite tuturor copiilor din Burundi să obțină uh, educație de bază care să le permită să aibă acces la piața muncii cu suficiențe cunoștințe. Tot în domeniul social pot cita alte progrese în domeniul sănătății. Și pentru a explica simplu lucrurile, în 2005 experiența de viață era de 45 de ani, astăzi această speranță de viață este de 50 de ani și jumătate. Deci, iată, deja aceasta s-a îmbunătățit. Astăzi, uh, un uh, locuitor din Burundi are șansa să trăiască mai mult decât în 2005, iar Uh, scade și uh, mortalitatea uh, femeilor însărcinate și mortalitatea copiilor sub 5 ani pentru că se îmbunătățesc, au fost îmbunătățite îngrijirile de sănătate pentru aceste categorii sociale. Um, s-au construit um, noi resurse în domeniul sănătății, infrastructurile sanitare au fost mult îmbunătățite. Tot la nivel social, în domeniul drepturilor omului, am făcut pași înainte. În 2005 sau până în 2005, nici o femeie nu era șef de colină, de cartier, de fapt, um, ar fi într-o zonă urbană, dar după alegerile din 2005 și 2010 Um, aceste responsabilități au putut uh, reveni și femeilor la toate nivelurile și Constituția din 2005 obligă o participare minimă de 30% a femeilor în toate posturile, la nivel de candidaturi pentru toate posturile um, pentru care se organizează alegeri. În Senat, femeile au fost alese în proporție de 50%. Astăzi procentul nu mai este de 50% pentru că avem și un uh, număr de membri de semnat de, uh, ai Senatului de drept, dar totuși Burundi este a doua țară din lume care a promovat mai multe femei în Senat după Bolivia. Codul penal protejează femeile împotriva violenței și acesta este un progres remarcabil. Economic, pour vous montrer qu'il y a des avancées. În domeniul economic, pentru a vă dovedi că există progrese, la nivelul cifrelor vă pot uh, explica că PIB-ul pe locuitor, care erau ca de 110 dolari americani în 2004-2005 și care astăzi e cam de 300 de dolari SUA. Deci, s-a triplat venitul pe cap de locuitor din 2005 până astăzi. Într-adevăr, avem și alte indicii care dovedesc faptul că avem de-a face cu o îmbunătățire a nivelului de trai al cetățeanului din Burundi, al omului de rând. De asemenea, accesul la apa potabilă a fost îmbunătățit, infrastructurile economice, mă gândesc la telecomunicații, de exemplu, au fost îmbunătățite și ele și am cooperat și uh, în domeniul îmbunătățirii mediului de afaceri pentru ca investitorii să poată să investească în țara noastră. Și aici vă pot da un exemplu. Pentru a crea o firmă, o companie, trebuia să treci prin 11 proceduri în 32 de zile și sta până la sfârșitul anului 2011. În prezent, dacă vrei să deschizi o firmă, uh, avem un ghișeu unic și într-o, în câteva ore, într-o după masă, poți să-ți uh, deschizi o uh, întreprindere. Am uh, îmbunătățit astfel clasamentul, uh, clasarea țării noastre în, uh, într-un uh, catalog Burundiul fiind uh, printre cele primele 10 țări din lume care au uh, făcut eforturi în uh, acest domeniu al îmbunătățirii mediului de afaceri și vom continua cu eforturile în acest sens. În ciuda tuturor acestor progrese, recunoaștem, bineînțeles, că ne așteaptă încă provocări și aceasta în toate domeniile și de aceea ne bazăm pe sprijinul partenerilor noștri pentru a găsi soluții în toate aceste domenii. Deci am dorit ca Burundiu uh, să își schimbe total, radical imaginea, uh, mai ales în ce privește guvernanța, buna guvernanță politică, economică, respectarea drepturilor omului. Ne-am dorit ca Burundiul să poată să-și accelereze programele de creștere economică pentru a combate eficient sărăcia. Am menționat progresele pe care le-am uh, înregistrat Uh, am vorbit, de exemplu, de creșterea PIB-ului pe locuitori, totuși Burundi rămâne țara cea mai săracă din lume. Pentru că trecutul nostru nu ne-a permis să, să uh, obținem rezultate mai bune. Însă avem un potențial imens pe care trebuie să îl folosim, dar care uh, are, pentru a fi optimizat, are nevoie de sprijin. În domeniul infrastructurilor, țara noastră este foarte preocupată de deficitul energetic. Cam 40 de megawatts uh, e producția noastră și uh, aprovizionăm doar 2% din uh, gospodării. E un procent infim. Și aș dori să mulțumesc Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții, care împreună cu Banca Mondială uh, lansează un program pentru a finanța uh, construirea unui a două baraje hidroelectrice care ne vor permite să avem o aprovizionare de 50 de MW, deci sperăm ca până în 2017 uh, să putem dubla furnizarea cu energie grație acestor investiții din partea BEI. Mai avem și alți parteneri care ne sprijină. Mă gândesc la India, India care ne-a acordat un credit pentru a construi un balaj de 20 de megavați, o întreprindere suedeză care lansează un alt proiect de construcție a unui baraj de 10 MW, China, care încearcă să facă prospecții pentru un uh, uh baraj de 15 MW, Uh, guvernul chinez invest... Uh, deci guvernul burundez uh, încearcă să construiască un baraj de 10 MW și vom beneficia de sprijin și la nivel regional. Mă gândesc la gestionarea bazinurilor fluviale între Congo, Rwanda și Burundi și mai avem și un alt baraj care urmează să fie construit. Vom împărți energia între Tanzania, Rwanda și Burundi deci, în toate aceste domenii, sperăm ca peste 3-4 ani să putem să ajungem la o soluție uh, în acest domeniu al uh, crizei energetice. Ne mai așteaptă și alte provocări în alte domenii, agricultura, de exemplu, uh, pentru a asigura hrană populației. Până astăzi, agricultura din Burundi este o agricultură tradițională de subzistență. Noi am dori ca acest cadru strategic să ne permită să modernizăm agricultura pentru a permite uh, populației din Burundi să uh, își acopere nevoile alimentare, dar și pentru a putea diversifica exporturile și, de ce nu, pentru a uh, crea agroindustria și pentru a crea domenii, locuri de muncă în acest domeniu. Uh, și în domeniul sănătății ne așteaptă um, foarte multe provocări. Am vorbit de progresele înregistrate, dar uh, uh, vă dați seama, speranța de viață nu e decât de 50 de ani și jumătate. E o speranță foarte slabă dacă ne gândim că un belgian sau un european are o speranță de viață de mai bine de 80 de ani. Deci vă dați seama că mai avem foarte multe progrese de înregistrat în acest domeniu. Ne așteaptă și alte provocări în domeniul gestiunii terenurilor managementului funciar. Litigiile legate de terenuri reprezintă o încălcare a drepturilor omului în Burundi. Oamenii se bat, se omoară pentru că nu reușesc să împartă pământul. Și pe această cale aș dori să mulțumim încă o dată Uniunii Europene care a văzut în Burundi un partener pentru uh, finanțarea viitoare și ne bucurăm și de faptul că Burundiul a acceptat uh, oferta Uniunii Europene uh, în domeniul problemelor funciare. Deci, în toate domeniile ne așteaptă provocări și de aceea Uh, programul nostru prezentat la Geneva partenerilor noștri conține domenii prioritare. Încercăm să, uh, să construim un cadru vizat pe axe. Prima axă este uh, cea a drepturilor omului, consolidarea bunei guvernanțe și a egalității de gen. O a doua axă o reprezintă transformarea economiei burundeze, printr-o creștere uh, susținută și care să genereze locuri de muncă și în acest domeniu intervin uh, agricultura, infrastructura, uh, transporturile, infrastructura de telecomunicații și tot ce ține de energie. Și o a treia axă prioritară o reprezintă accesul la serviciile sociale de bază Uh, ne referim și la accesul calitativ și la accesul cantitativ, dar și protecția socială. Și în acest domeniu am dorit ca calitatea învățământului să sporească, pentru că um, uh, populația, oamenii pot găsi soluții pe aici, pe acolo, dar totul depinde de uh, disponibilitatea cărților, a rechizitelor școlare. Sunt uh, chestiuni care sunt încă foarte importante pentru noi să propun soluții și pentru a uh, crește accesul populației la învățământ. O a patra axă prioritară o reprezintă gestionarea teritoriului, de asemenea de dezvoltarea durabilă, protecția mediului înconjurător. E vorba deci de o uh, chestiune transversală. Aș dori să vă mai spun și că promisiunile care ne-au fost făcute la Geneva au depășit cu mult uh, așteptările noastre legate de această conferință. Noi ne așteptam să primim un miliard de dolari SUA, ori în urma reuniunii de la Geneva am ajuns la 2,66 de miliarde de dolari SUA. Deci, suntem foarte mulțumiți de acest rezultat și în prezent 43% din aceste promisiuni au fost uh, ținute sau sunt în curs de concretizare prin convenții uh, semnate cu guvernul burundez, ceea ce reprezintă o confirmare a faptului că mobilizarea resurselor externe începe să dea roade. Însă, la această conferință de la Geneva s-a uh, recomandat și organizarea conferințelor sectoriale pentru a permite actorilor din aceste domenii Uh, să uh, intervină pe domenii specifice și prima astfel de conferință va avea loc în 15-16 iulie, săptămâna viitoare, deci. La această conferință se va discuta problema infrastructurii de dezvoltare economică, mai ales uh, transport, despre transporturi, infrastructuri uh, de uh, comunicații și de informare, dar se va vorbi și despre dezvoltarea sectorului privat, despre dezvoltarea comerțului, a turismului, a locurilor de muncă, problema egalității de gen. Și la această conferință vom vorbi și de tot ce ține de educație, de apă și de uh, asanare. O a doua conferință va avea loc în luna octombrie în, uh, din 28 până 30 octombrie și vom vorbi de șase teme. Buna guvernanță, statul de drept, integrarea regională, sănătatea, energia și alte probleme. Deci, aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc Uniunii Europene și, în ciuda faptului că ne-am întors foarte mulțumiți de promisiunile făcute la Geneva. Trebuie să spun că nevoile noastre sunt imense și vă rog să sprijiniți puternic uh, Burundiul, să sporiți sprijinul pe care îl acordați uh, țării noastre. Acum aș dori, dacă se poate, să vă dau ocazia să-mi puneți uh, întrebări și încă o dată vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați acordat-o de a vă prezenta uh, provocările care ne așteaptă, nevoile noastre, dar și progresele înregistrate. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Berman, după aceea domnului Mitchell. Domnule vicepreședinte, domnului Richiferi, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru această, acest schimb pe care mi-l doresc, un schimb de vederi uh, aprins. Mulțumesc și pentru introducerea dumneavoastră. De mai multe ori ați vorbit despre drepturile omului Într-adevăr, anul trecut, Burundiul s-a evidențiat uh, prin ratificarea unei legi, o lege care uh, sufocă uh, libertatea presei. Se cere tuturor jurnaliștilor să aibă studii universitare, indiferent de experiența uh, jurnalistică pe care o poți avea. Uh, ori e o meserie pe care o, o, uh, o meserie pe care o înveți uh, la fața locului și știți foarte bine acest lucru. Apoi, protecția surselor a fost subminată de către această lege. De fiecare dată când ordinea publică e pusă în pericol, nu mai ai dreptul de a nu divulga sursa informației ceea ce reprezintă o specificitate a oricărei democrații, respectiv de a nu dezvălui sursele tocmai în interes public. De asemenea, în virtutea acestei legi, uh, nu se mai pot publica articole în ce privește uh, finanțarea generală, apărarea, uh, moneda națională, tot ce are de-a face cu, cu ce poate părea propaganda inamicului, deci orice fel de critică a guvernului în vremuri de pace și în vremuri de război, spune legea aceasta. Eu sunt uh, jurnalist, fost uh, ziarist, dar sunt mai ales democrat. Și eu mă gândesc că Gurundiul, ca orice altă țară din Africa sau din Europa, are datoria de a proteja de a ocrăti libertatea de exprimare, de a constata că această libertate o reprezintă o piatră angulară a oricărei democrații și trebuie să apere această libertate și nu să o uh, folosească ca un precedent pentru a ataca pe oricine care uh, aduce atingere. Considerați că nu mai aveți nevoie de această libertate? Eu cred că Africa, în care creșterea economică este, fo- este foarte puternică, are nevoie de această libertate. Nu o libertate, fiecare libertate trebuie să fie limitată prin lege uh, orice instigare la ură, la rasism, la crime, crimă trebuie să fie interzisă prin lege. Dar orice libertate de informare, mai ales în domeniul financiar și economic, e foarte importantă pentru orice cetățean, pentru antreprenorul de rând care dorește să acționeze în slujba uh, societății sale. Deci vă rog, aboliți această lege. Domnul Mitchell. Uh, vă mulțumesc pentru prezentarea. Desigur, dacă este să analizăm cifrele din Burundi, Situația este una foarte diferită și este bine să avem această ocazie să ne gândim cât de dificilă este situația de acolo. Este bine să vedem că se înregistrează și progrese și un lucru pe care trebuie să-l uh, spunem electoratului nostru este că se registrează progrese, că acest lucru este posibil. Pentru că noi trecem printr-o perioadă de austeritate în Europa și unii își pierd speranțele considerând că nu facem niciun fel de progres. Deci este important să subliniem că contrariul este adevărat, chiar dacă rămân în continuare dificultăți care trebuie depă- depășite. În septembrie, o delegație din partea comisiei noastre va merge la New York, la ONU, vom revizui obiectivele de dezvoltare ale mileniului și ne vom gândi la ce obiective uh, urmează după uh, OMD-uri. Deci, întrebarea mea este următoarea. Care considerați că ar trebui să fie prioritățile? Care este viziunea dumneavoastră provenind dintr-un stat care se confruntă cu dificultăți atât de mari în continuare? Deci, care considerați că ar trebui să fie prioritățile legate de obiectivele de dezvoltare ale mileniului durabile după anul 2015? mulțumesc. Domnul Gărens. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să întreb pe invitatul nostru. Nu știu dacă a vorbit despre acordurile de parteneriat economic, dar doresc să-l întreb în ce măsură acordurile de parteneriat economic ar interesa uh, Republica Burundi. Ce puteți să ne spuneți în legătură cu acest aspect? Are acum cuvântul doamna de Kaiser și apoi vă dăm cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, domnul președinte, domnule vicepreședinte, fiți binevenit. Mă bucur de faptul că rezultatele obținute la Geneva v-au depășit așteptările. Este o veste bună într-o țară care are atâta nevoie de resurse, dar cifrele pe care le avem noi în legătură cu Burundi ne uh, permit să tragem concluzia că rămâne una dintre țările cele mai corupte puteți să vorbiți despre modul în care luptați împotriva corupției în țara dumneavoastră și ce rezultate ați obținut în acest sens. Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul excelenței sale, care va încerca să răspundă la diferitele întrebări. Uh, voudrais... Încă o dată aș dori să mulțumesc diferiților oratori pentru preocupările exprimate, care sunt și preocupările noastre. Mai întâi, în ceea ce privește legea presei, doresc să vă asigur că Burundiul a făcut progrese. Guvernul este mândru de progresele făcute, mai ales um, în ceea ce privește drepturile omului în general. Știți, Burundiul uh, are un uh, trecut dificil, uh, ne-am confruntat cu o criză uh, acută um, care a durat mai mulți ani și a durat până ne-am putut reconstrui economia și societatea. Progresele făcute astăzi în domeniul uh, drepturilor omului și bunei guvernanțe reprezintă o bază bună pentru a aborda alte aspecte, mai ales de ordin economic. Și guvernul nu dorește să dea înapoi în legătură cu drepturile omului. Punerea în aplicare a acestei legi a presei uh, face parte dintre aceste, din acești pași înainte făcuți pe care trebuie să-i apărăm în domeniul drepturilor omului. Pot să vă asigur că în ceea ce privește uh, protecția surselor și uh, impunerea uh, unei, unui diplome universitare pentru ziariști, această condiție um, a fost stabilită pentru a îmbunătăți calitatea și profesionalismul în mass media, pentru că există carențe. Știți, există în țara mea o carență la nivelul formării în această meserie. Iar în ceea ce privește protecția surselor, uh, legea precizează faptul că ziaristul nu e obligat să își comunice sursa decât dacă este interpelat de justiție, dacă e vorba de o infracțiune. Dar uh, de ce? Am uh, cerut ca ziariscul să-și comunice sursele dacă e vorba de infracțiune. Cetățeanul e în primul rând uh, jurnalistul uh, um, este în primul rând un cetățean și trebuie să respecte legea. Deci, uh, dacă se fac abuzuri sau anumite lucruri sunt considerate ca fiind infracțiuni uh, sau acte de nerespectare a Constituției sau altor legi, ziaristul poate fi convocat și în justiție trebuie să își comunice sursa. Dacă judecătorul îi cere să-și comunice sursa. Oamenii care au citit uh, proiectul de lege au considerat că ziaristul trebuie să-și comunice uh, sursa în fața Serviciului Național uh, de Informații sau uh, în fața la poliție, dar numai la tribunal trebuie să o facă. Și interogatoriul uh, judecătorului este același, fie uh, aici în Europa, fie în altă parte. În ceea ce privește interdicția de a publica articole în legătură cu aspecte sensibile, și aceasta este dictată de echilibrul stabilității într-un stat care a suferit mult de pe urma unei crize de durată. De aceea există riscul de a, a um, se prolifera Uh, mesaje care se ducă din nou la ură între păturile sociale și la dezordine în țară. Dar, încă o dată, doresc să vă asigur că statul Burundi va respecta, în general, drepturile omului sau poate în totalitatea lor. Dar Uh, ce amenințare la, la adresa democrației este imposibilitatea de a scrie articole despre uh, chestiuni financiare. Eu nu cred că mass media nu se poate exprima în legătură cu chestiunile financiare. Depinde cum se exprimă în legătură cu aceste aspecte. Ils ont la de commenter sur toate les Au libertatea de a o face, de a menționa orice subiect, dacă nu uh, aduc atingerea la adresa securității publice. Securitatea statului este o prioritate pentru că în acești 10 ani de război în Burundi, securitatea a fost o piedică în calea dezvoltării. Orice se uh, construiește se va distruge imediat uh, Uh, fără securitate. Securitatea este prioritatea numărul unu a statului în Burundi. Și pot să vă spun că dezbaterea legătură cu această lege nu este încheiată. Și astăzi încă există o plângere în fața Curții Constituționale pentru um, a interpreta constituționalitatea acestei legi. Deci dezbaterea continuă chiar și uh, când se aplică această lege. În ceea ce privește prioritățile noastre în legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pentru noi, perioada de, în perioada de după 2015, țările care nu au atins obiectivele trebuie ajutate în a doua fază. Și Burundiul este în continuare nemulțumit uh, de obiectivele care nu au fost atinse în legătură cu multe aspecte. Vom atinge, de exemplu, obiectivul uh, um, educației universale Uh, dar în lupta împotriva sărăciei, de exemplu, Burundiul uh, mai are multe de făcut, precum și în legătură cu alte aspecte. Deci, prioritățile trebuie să fie ajutarea țărilor care nu au reușit să, atinge, să atingă aceste obiective, să le atingă în a doua fază. Și acordurile de parteneriat economic sunt importante pentru noi, participăm foarte activ Mm, la toate dezbaterile, aceste acorduri trebuie să rămână acorduri care să garanteze apărarea intereselor tuturor, de, tuturor, deci un echilibru între interesele partenerilor. A spune că Burundi este țara cea mai coruptă nu mai este așa astăzi, dar avem o problemă și mi s-a spus în luna iunie, când am fost la Washington, am vorbit despre aceste aspecte cu cei care fac evaluările la Banca Mondială și ei recunosc că Burundiul a uh, făcut pași enormi înainte, dar uh, uneori durează până când progresele făcute să se regăsească uh, la nivel de rezultate în cifre. Dacă citiți uh, publicația Transparency International de, pe, de anul trecut din septembrie, în care se comparau cele cinci țări din comunitatea est-africană în ceea ce privește percepția corupției, veți observa că Transparency International a recunoscut faptul că Burundiul a făcut progrese a trecut de pe ultimul loc pe care l-a ocupat întotdeauna mm, pe locul 2 între țările din comunitatea est-africană și uh, raportul în, în detaliu a arătat în ce sectoare s-au făcut cele mai multe eforturi, de exemplu în domeniul sănătății, dar și în alte sectoare în care percepția Um, corupției s-a îmbunătățit. Dar, din păcate, raportul publicat în noiembrie, câteva săptămâni mai târziu, acest raport global, din păcate, a reluat aceleași cifre care nu au evoluat. Măsurile luate au fost reforme legislative, în primul rând încă din 2005, pentru a organiza instituții de luptă împotriva corupției. Avem o brigadă specială anticorupție și o curte anticorupție. Avem și uh, inspecțiile statului, curtea de conturi și justiția funcționează mai bine în general. Avem și uh, oficiul uh, Um, încasorilor din Burundi care luptă împotriva fraudei. În ceea ce privește creșterea încasărilor de oficiul uh, încasorilor din Burundi, această creștere de la sfârșitul anului 2010 este rezultatul uh, luptei împotriva corupției și luptei împotriva fraudei care alimenta uh, corupția. Și au fost uh, date afară sau chiar au fost uh, uh, pedepsite cu închisoarea mai multe persoane, funcționari din cadrul statului care au, uh, care au comis acte de corupte. Avem statistici în legătură cu recuperarea a mai multor sute de milioane fonduri deturnate care acum au revenit uh, în, uh, la bugetul statului. Deci Brigada Specială pentru Corupție a făcut acest lucru, precum și uh, Curtea pentru Anticorupție a, a intervenit. Din 2010 nu s-a mai registrat niciun dosar de mare corupție în țara mea. Vechile dosare sunt în curs de a fi rezolvate și unele dosare erau dosare false, mai ales cel despre care ați auzit Inter, Interpetro în valoare de 40 de miliarde de franci din Burundi, uh, fonduri deturnate, sau dosarul Liberski, considerat de asemenea um, ca fiind fonduri plătite în plus. Dar justiția a arătat că nu s-au făcut plăți în plus pentru că pe baza documentelor uh, justificative prezentate. Sunt uh, dosare vechi și sper că justiția ne va ajuta să facem lumină și în aceste dosare cât mai rapid. Faptul că din 2010 nu a apărut niciun dosar nou în legătură cu corupția uh, de proporții arată că statul pune în aplicare declarația președintelui care a declarat în august 2010 toleranța, toleranța zero față de corupție. Și uh, cu colaborarea tuturor ministerelor aplicăm strategia națională de bună guvernanță și de luptă împotriva corupției, luptăm împotriva corupției de nivel mic, adică de uh, cele de um, tarife pentru servicii minore. Și există deja, se obțin rezultate pe teren. Și doresc să vă invit, uh, să invit uh, eurodeputații să vină în vizită în Burundi pentru a discuta mai mult împreună despre aceste uh, progrese făcute, dar și de provocările cu care ne mai confruntăm. În mass media se vorbește mai ales despre lucruri senzaționale, dar noi dorim să vă invităm pentru a constata cu proprii dumneavoastră ochi progresele pe care le facem și astfel veți putea chiar să Um, decideți uh, să oferiți Burundiului un ajutor uh, important. Mulțumesc! Mulțumesc, excelență! Vă urăm dumneavoastră și delegației dumneavoastră mult succes în misiunea dumneavoastră în Belgia și urăm țării dumneavoastră să-și continue eforturile pentru dezvoltare dezvoltarea întregului teritoriu și pentru libertatea presei și pentru um, libertate uh, tuturor cetățenilor uh, din regiunea Marilor Lacuri. Mulțumesc! Și eu doresc să vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, bon travail. Oui, merci. Oui.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 continue. Ça, c'est fait. Allez, on va continuer. Je vois que les Espagnols... Continuons. Je Continuăm. Văd că spaniolii sunt bine dispuși astăzi. Dragi colegi, trecem acum la avizul domnului Mitchell măsurile luate în urma delegării competențelor legislative și a controlului de către statele membre a exercitării competențelor de executare de către Comisie. E un aviz nelegislativ pentru Comisia juri. Deci dau cuvântul domnului raportor, domnului Mitchell, pentru prezentarea proiectului său de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte, în calitate de raportor pentru acest aviz la uh, raportul jurii, măsuri luate în urma delegării competențelor legislative și a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare, încercăm să consolidăm rolul Parlamentului prin Comisia de Dezvoltare în procesul legislativ cu o, uh, un accent pus pe instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Când tratatul de la Lisabona a intrat în uh, vigoare, speram ca articolele legate de actele de delegate și de implementare vor consolida legitimitatea democratică a Uniunii Europene și a Parlamentului European. Mai mult, se spera că aceste acte vor simplifica legislația europeană și vor crește eficiența procesului legislativ. Însă, din păcate, Uh, situația nu a evoluat așa cum am prevăzut noi. Uh, Joseph Sayer, raportor de la Comisia Jurii pentru acest raport, a uh, subliniat faptul că alegerea între actele delegate și actele de implementare duce la probleme în negocierile noilor propuneri legislative făcute de către Comisie și propunerile de aliniere a legislației europene la tratatul de la Lisabona. Am încheiat citatul. Noi încercăm să identificăm uh, domeniile uh, în care am putea face clarificări și îmbunătățiri prin soluții concrete pentru toți factorii implicați și care reprezintă Parlamentul uh, în legătură cu actele delegate și de implementare. În ce privește actele de implementare, în cazul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, Parlamentul a stabilit un proces de control democratic pentru măsurile de implementare prin dialog politic cu Comisie. Însă trebuie să mai recunoaștem și că experiența Parlamentului în acest domeniu a fost uh, amestecată și influența cu privire la uh, influența asupra uh, deciziilor Comisiei a fost limitată. În ce privește cooperarea pentru dezvoltare, uh, actele de implementare se bazează pe uh, consultări uh, cu factorii implicate, ceea ce înseamnă că schimbări în procedura de comitologie, schimbări ulterioare sunt greu de făcut. Și având în vedere acest lucru, subliniez faptul că informarea timpurie și dialogul timpuriu cu Parlamentul ar reprezi măsuri eficiente pentru a permite Parlamentului să-și exercite competențele de control democratic. Deci e foarte important ca în acest aviz să subliniem Comisiei că trebuie să avem un proces compatibil cu activitatea și cu metodele de lucru ale Parlamentului în ce privește măsurile de implementare. Mai mult, reprezentanții Parlamentului trebuie să aibă acces la toate informațiile uh, importante uh, ordinile de zile, ordinile de zi ale uh, ședințelor comisiei, textele de bază și așa mai departe. În ce privește actele delegate, am insistat uh, pentru folosirea acestora de fiecare dată când e vorba de decizii strategice legate de finanțare și de programare. E un punct vital pentru Parlament și pentru negocierile noastre în contextul instrumentului de, de, cooperare pentru dezvoltare. Avizul subliniază că uh, mm, opțiuni strategice, mai ales în ce privește uh, indicatori pentru a uh, face alocări financiare, nu pot fi luate la nivelul actelor uh, de implementare dar e foarte important să subliniem că în cazul uh, unor instrumente complexe, precum uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ar trebui să uh, definim foarte clar metoda de abordată în actul de implementare. Deci, în concluzie, în legătură cu uh, propunerea Comisiei uh, pentru primul taber de simplificare 2014-2020, în care se spune că folosirea actelor delegate propuse de către Parlament pentru finanțarea uh, instrumentelor externe nu uh, respectă obiectivele de uh, simplificare și de, uh, de eficiență. În calitate de aleși ai cetățenilor europeni, este foarte important să avem ceva, un cuvânt de spus în domenii importante. E abordarea cea mai eficientă, cred eu, și respectă foarte mult rolul Parlamentului în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Trebuie să nu uităm faptul că comisia noastră e în prima linie atunci când vorbim despre controlul actelor de delega delegate sau de implementare în ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Acest aviz subliniază faptul că Parlamentul este în poziția cea mai bună pentru a uh, exercita un control democratic uh, al uh, acestui instrument. Aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Toată lumea e de acord cu domnul Mitchell. Domnul Gerenț. E păcat că raportorul nostru cu privire la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare nu este în sală deocamdată. În ce mă privește, eu am spus tot ce aveam de spus de mai multe ori și nu văd ce sens ar avea să-mi repet spusele. Toată lumea le cunoaște, Comisia le cunoaște, Consiliul le cunoaște. Sigur că uh, regretăm că trebuie încă o dată să revenim ă, asupra acestor, uh, acestor uh, chestiuni și cred că e foarte important ca uh, propunerile Parlamentului European să fie luate în calcul. Ne-a făcut propuneri vizând, vizând temerile Comisiei Uh, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă sunt, prezente, sunt prezenți în sală, aș dori să știu dacă există elemente noi la acest dosar. Da, sigur că da, dăm acum cuvântul Comisiei. Doamna Beata este în sală și domnul Grimu. Cine dorește primul cuvântul? Domnul Grimu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Michel pentru prezentarea acestui raport. Nu avem uh, niciun element nou de furnizat. Am impresia că toată lumea dorește să continuăm uh, dialogul pentru a continua, pentru a face progrese. S-au făcut progrese pe marginea altor instrumente asemănătoare, deci uh, trebuie să fim uh, optimiști, să sperăm că în săptămânile următoare vom progresa. Am încercat să recalculăm întârzierile pe care le vom înregistra în legătură cu calendarul pentru programarea asistenței pe anul viitor și, din păcate, Uh, suntem într-adevăr în întârziere, deci într-adevăr suntem de acord că trebuie să acționăm uh, rapid, urgent și să dăm dovadă de flexibilitate pentru a ajunge la o soluție. O să dau cuvântul domnului Michel pentru concluzie acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, spune președinta. Întâi, domnul Gherenț. O întrebare în legătură cu programarea. Bineînțeles că suntem conștienți de faptul că actele legislative trebuie să fie încheiate la timp. Am înțeles din uh, contactele pe care le-am avut cu experții dumneavoastră că atitudinea noastră nu a avut ca și consecință întârzierea programării. Din contră, noi dorim uh, ca progrese rapide să se facă în acest domeniu. Nu vă împiedică nimeni să, sau nimic să uh, Uh, contactați țările partenere, bineînțeles, noi vă încurajăm să faceți acest lucru. Și în cele două versiuni propuse Parlamentului European, consultarea pe țară, ori uh, actul delegat, uh, intențiile de dialog cu partenerii uh, dumneavoastră trebuie să aibă întâietate. Deci trebuie să continuăm cu convingerea că tot ce facem noi în acest domeniu al actelor delegate nu are sau nu a avut ca efect întârzierea programării. Domnul Michel, acum vă rog. Vă rog. Oui, merci. Euh, bonjour. Euh, merci, monsieur Gerens. Mulțumesc, domnule Gerens. Da, după cum știți, pentru că am prezentat deja uh, programul nostru sau metoda, vom continua să discutăm și să uh, continuăm cu programarea, așa cum am spus de mai multe ori uh, cu ocazia trilogului și aici suntem obligați să continuăm lucrările noastre, pentru că trebuie să fim gata când negocierile privind uh, actul de bază și actele delegate va fi terminată. Deci va trebui să putem continua cu dialogul strategic și așa mai departe. Ceea ce ne preocupă e că după adoptarea actului de bază va trebui să avem un minim de timp la dispoziție pentru a pregăti actele delegate, acolo unde se va constata că e nevoie de ele. Deci vom avea nevoie de ceva timp pentru pregătire, pentru redactare, pentru traducere. Și apoi, de asemenea, vom avea nevoie de ceva timp pentru a da timpul uh, colegiuitorului să aprobe sau să uh, voteze împotriva actului delegat. Deci e un proces îndelungat. Am făcut o estimare și am ajuns la concluzia că e nevoie cam de 10 până la 20 de săptămâni. Va trebui să continuăm cu dialogul strategic, deci va fi nevoie de timp. Deci nu cred că e în interesul nostru să spunem că vom întârzia programarea, așa cum spuneați, uh, împreună cu statele partenere vom continua să negociem, vom continua să discutăm cu toată lumea, dar procedura care va uh, duce la luarea unei decizii finale de către Comisie pentru a adopta program, uh, documentul de programare, deci procesul va fi finalizat uh, relativ târziu. Asta e realitatea. Și fiecare își va asuma răspunderea. E un calcul pe care noi l-am făcut în această dupămasă urmează un trilog și care va continua și uh, diseară, dar în orice caz, iată de cât timp va fi nevoie pentru a uh, finaliza acest proces. Uh, doriți să luați din nou cuvântul? Da, încă o întrebare. Ni s-a spus că problema cea mai importantă e traducerea actelor delegate. E vorba de texte aproape legislative, deci va fi nevoie de timp. Și de această dată cred că noi, Parlamentul European, putem da dovadă de flexibilitate. Am putea să vorbim de probleme practice. Sigur că ambele tabere trebuie să dea dovadă de bun simț, dar cred că minim noi, colegiuitorii, ar trebui, de, și puterea executivă, ar trebui să putem depăși aceste obstacole. Din punctul meu de vedere, nu e nicio piedică pe care să nu putem uh, uh, depăși în acest domeniu. Acum o să dau cuvântul domnului Mitchell pentru concluzii. I hate to interrupt this discussion, but... Îmi pare rău să intervin în această discuție între domnul Gărân și Comisie. Sunt de acord cu Charles, însă Trebuie să găsim o soluție acceptată de ambii legiuitori. Mă adresez Comisiei nu cu o atitudine de confruntare, însă nu are niciun rost ca Comisia Europeană să spună Parlamentului ce dorește Consiliului să facă. Deci nu putem, nu vă puteți imagina o situație din Statele Unite în care uh, cineva să spună Senatului sau Congresului ce, con, ce consideră partea executivă. În urma tratatului de la Lisabona, Comisia trebuie să încerce mai mult să ne ajute să depășim diferențele între noi și Consiliu, să-și asume mai devreme decât mai târziu rolul de mediator între Parlament și Consiliu. Din punctul meu de vedere, este foarte clar că nu vom renunța la niciun fel de prerogativă legislativă deci aceasta este, acesta este mesajul care trebuie înțeles de comisie. Rămâne de văzut unde vom ajunge în legătură cu instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Cred că noi vom, vom apăra competențele Parlamentului European când vine vorba de prioritățile noastre privind instrumentul pentru cooperare pentru dezvoltare. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Amendamentele la acest proiect de aviz pot fi depuse până pe data de 15 iulie, ora 17 și votul va avea loc pe 17 septembrie. Chers colegi. Dragi colegi, uh, trecem acum la uh, un alt subiect foarte interesant, costurile non-europei în cadrul politicii de dezvoltare. După cum știți, în a doua jumătate a anilor 80, uh, una dintre temele de campanie preferate ale lui Jacques Delors era costul non-Europei. Această pledoarie a avut virtutea de a atrage atenția asupra uh, slăbirii puterii economice a statelor Uniunii Europene din cauza unei integrări uh, nefinalizate și pierderii poziției geostrategice în timpul războiului rece. Acum 25 de ani mai târziu, Costul uh, integrării neterminate în multe domenii, inclusiv în domeniul politicii de dezvoltare, este la ordinea zilei, pentru că criza economică ne obligă să găsim formule și mecanisme inovatoare pentru a răspunde la această întrebare simplă, cum putem face mai multe în domeniul dezvoltării cu resursele Uniunii Europene și ale statelor membre. La solicitarea Comisiei DEVE, Unitatea pentru valoarea Adăugată a Parlamentului a comandat un studiu în legătură cu costul necoordonării în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. Acest studiu va fi uh, prezentat de Jordan, șeful acestei unități, um, pe baza unor date de la Societatea Alma uh, Germană Sudvind, cu participarea altor experți uh, europeni și va fi baza inițiativei Comisiei noastre conform articolului 125 din tratat, tratatul um, din tratat. Ehm, Comisia va prezenta această inițiativă în septembrie. Colegul Gay Mitchell a fost numit raportor pentru această inițiativă și s-a cerut, comis, a cerut cere comisiei o propunere pentru coordonarea politicilor de dezvoltare ale statelor membre. O astfel de coordonare poate să ajute să permită economisirea a 850 de milioane de euro în fiecare an, evitând fracționarea politicii europene în ajutorul pentru dezvoltare. Este o plăcere pentru noi să urăm bun venit doctorului Stefan Klingebil, șeful Departamentului Cooperare Bilaterale și Multilaterală de la Deutsches Institut for Entwicklungspolitik de la Bonn. Donc, avant tout, <laughs> și eu doresc să dau colegului nostru Gay Mitchell ca, în calitate de raportor pentru um, inițiativele legislative. Aveți cuvântul, domnule Mitchell. Very good introduction to the report in, in those comments. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ați făcut o bună introducere a acestui raport prin comentariile dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc uh, unității respective care s-a ocupat de acest uh, studiu în ultimele luni. Cred că este o mare realizare să avem la dispoziția noastră o unitate atât de specializată care să analizeze aceste cifre. După cum știți, în urmă cu câțiva ani, Comisia Europeană a publicat un raport care spunea că dacă ar exista un grad mai mare de coordonare între statele membre și Uniunea Europeană, când vine vorba de cheltuielile făcute în domeniul politicii de dezvoltare, am avea economii de până la 6 miliarde de euro în fiecare an și acest raport și nu doresc acum să anticipez uh, ceva din uh, cele ce le va spune Ștefan Klingebil, însă acest raport ne spune că 800 uh, amintește o sumă de 840 de milioane de euro. Este o sumă impresionantă. Și dacă acest lucru ar fi transmis uh, electoratului nostru în acest uh, an preelectoral, cred că oamenii ar fi scandalizați. Sunt mii și mii de oameni, care, copii care uh, mor de foame din cauza faptului că suferă de foame și noi pierdem 840 de milioane de euro pe, din diferite motive. Și care sunt aceste motive? cred că dacă se dau două, cred că se dau două uh, exemple contrastante. Dar dacă este să vedem ce se întâmplă în Myanmar, în Burma, și se spune acest lucru în raport, pentru că foarte, mult, foarte multe state și-au dorit să se regăsească pe lista donatorilor. De ce și-au dorit acest lucru? Pentru că este o țară care dispune de foarte multe resurse naturale. Și apoi ce s-a întâmplat, de fapt? Un, un influx uh, masiv de donatori. Din păcate, acțiunile nu au fost coordonate. Pe de altă parte, Ruanda Ruanda este un uh, exemplu uh, de eficacitate. Coordonarea funcționează foarte bine în contextul asumării puternice a acțiunilor de către guvernul din Ruanda. Deci trebuie să insistăm. Există o modalitate de a face lucrurile mai bine. Eu consider că singura modalitate posibilă este să avem, să implicăm și parlamentele naționale, pentru că discutăm de două bugete separate. Noi finanțăm un buget și statele membre finanțează o altă parte a acestui buget. Însă, noi, în calitate de europarlamentari și uh, deputații naționali, suntem îngrijorați de aceste probleme. Și trebuie să cerem Consiliului să înceapă să lucreze împreună cu noi pentru a coordona mai bine cheltuielile și acest lucru nu se poate face fără implicarea parlamentelor naționale. În momentul în care discutăm acest subiect, cred, am, am înțeles că vom avea un proiect de rezoluție, nu știu exact care va fi data, pe 17 septembrie se pare. Apoi, cred că va trebui să ne întrebăm ce putem face pentru a ne coordona împreună cu parlamentele naționale, cum putem uh, să ne implicăm în uh, munca parlamentelor naționale. Eu am fost invitat să vorbesc în fața Parlamentului din Irlanda și mă, mă voi referi la acest punct, la coordonare. Și scandalul la care suntem martori acum, irosirea banilor din uh, cauza lipsei de coordonare, cred că trebuie depășit. Apoi, cred că trebuie să implicăm și ONG-urile pentru a obține un grad mai mare de coordonare. Oricum, Doresc să mulțumesc celor care um, au contribuit la elaborarea acestui uh, raport pentru rapiditatea cu care au făcut acest lucru. Cred că acest lucru ne indică care sunt lucrurile pe care le putem face și, domnule președinte, cred că trebuie să luăm acest raport să ținem seama de el și să încercăm să ne coordonăm mai bine cu parlamentele naționale pentru că um, Beneficiarii sunt uh, persoanele cele mai sărace de pe lume și l-am auzit pe vicepreședintele din Burundi. Nu mai putem să continuăm să irosim banii contribuabililor în, uh, în acest fel. Este păcat că nu există o asemenea unitate în toate uh, parlamentele naționale. Cred că ne putem considera uh, fericiți că avem la dispoziția noastră asemenea unitate la noi, la Parlamentul European. Vă mulțumesc. Okay. Donc je passe la parole. Vă mulțumesc. Dau cuvântul lui domnului Joe Dunn, șef de unitate la DG DEFCO. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este un nou privilegiu pentru mine să fiu, să vin în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi fi foarte scurt. Prezentarea domnului Klingabil va fi mai cuprinzătoare. Într-adevăr, cum a spus uh, și uh, domnul raportor, este vorba de o nouă unitate, un nou serviciu Uh, care produce un nou tip de documente, nu l-aș caracteriza ca fiind un uh, studiu, ci mai degrabă un uh, document. Raportul a fost făcut aici, în Parlamentul European, însă ne-am bazat pe expertiză externă. Domnul Klingebrich și institutul său sunt experți la căror opinie am, țin, am luat-o în, în considerare, dar au existat, au existat și alți experți cu care ne-am consultat. Ideea este să punem la dispoziția Parlamentului European uh, expertiza de care are nevoie pentru a-și putea exercita prerogativele pe care le-a primit în urma tratatului de la Lisabona. Știm foarte bine că Comisia este cea care are uh, care vine cu o propunere legislativă, însă și Parlamentul European, pentru a face sugestii de îmbunătățire a propunerii, are nevoie de expertiză. Acesta este contextul în care noi ne-am desfășurat munca pentru Comisia DV. În, în general, noi sprijinim rapoartele din proprie inițiativă, însă pentru acest lucru este nevoie de o analiză politică la nivel mai înalt, lucru pe care l-am făcut în acest caz la nivelul coordonării uh, donatorilor. Metoda noastră este așadar de a pune la dispoziție un raport bazat pe infor- informații specializate, în, în acest caz am profitat de cunoștințele a trei experți și domnul uh, Klingebil vă va spune care este uh, contribuția sa, dar am avut și un uh, studiu de caz și din partea unui alt institut și contribuția de asemenea a domnului profesor Wixton. Această problemă este una mai degrabă strategică, nu una birocratică. În primul rând, Uniunea Europeană este cel mai mare donator uh, colectiv din lume, deci Uniunea Europeană și statele membre au potențialul să fie um, furnizorii de ajutor umanitar cei mai eficienți. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă și uh, dumneavoastră trebuie să vă ocupați de acest subiect, lipsa coordonării înseamnă pur și simplu că nu profităm la maxim de potențialul Uniunii Europene. Desigur, Uniunea Europeană dispune de mecanisme pentru a ajunge la o mai bună coordonare. Această idee nu este una nouă. Există o diviziune a muncii, există o programare comună, însă cred că ce demonstrează acest studiu, un lucru pe care de fapt îl știți deja, este că există o fragmentare, există o dublare a ajutorului, există o dublare a diferitelor agenții și uh, Uh, nu se recunoaște impactul avut de măsurile europene. Acest, uh, această situație este ilustrată în mod uh, clar de uh, studiile de caz. În, uh, în Maroc există 18 donatori din Uniunea Europeană, de exemplu, lucru care ne arată foarte clar cât, uh, ce fel de fragmentare există și în uh, Myanmar există o dublare a eforturilor și Uniunea Europeană nu este percepută ca un actor din punctul de vedere al cooperării pentru dezvoltare. Am analizat apoi uh, care este costul acestei situații și din nou domnul profesor Klingerbil va fi mai precis decât mine, însă nu ni se pare evident că o mai bună coordonare duce la beneficii mai mari pentru aceiași bani uh, folosiți și după cum a spus uh, domnul uh, raportor, discutăm de o sumă între 744 și 840 de milioane de euro, eco o sumă economisită pur și simplu prin evitarea măsurilor duble, prin o mai bună coordonare și o mai bună furnizare a ajutorului. Dacă dacă am evitat și alte, alte probleme, am putea ajunge la, o econom- la economii de până la 8,4 miliarde de euro. Studiul de caz din Ruanda este unul uh, relevant. Se pare că guvernul respectiv a reușit să aibă rolul forței de coordonare între diferitele agenții, deci ceea ce nu au reușit diferitele agenții a reușit guvernul respectiv și apoi care este calea înainte. Totul se leagă de o decizie politică, uh, ține de raportorul acestei comisii și de membrii acestei comisii să tragă concluziile necesare. Însă este evident că trebuie să găsim un echilibru într-o mai bună coordonare și păstrarea prerogativelor și uh, priorităților statelor membre. Concluzia principală este că acțiunea voluntară nu funcționează. Deci, după cum a spus și domnul uh, raportor, avem nevoie de un instrument uh, obligatoriu. Uh, domeniul de aplicare al acestuia rămâne de, definit de dumneavoastră. Raportul nostru se află acum în faza de proiect. Îl vom finaliza după discuția de astăzi și dacă sunteți de acord, o să dau acum cuvântul domnului profesor Klingebil. Vă rog, vă mulțumesc. Euh, Mulțumim, domnule Dan. Acum dau cuvântul domnului Klingebil. Vă rog. ladies and gentlemen. Doamnă președinte, doamnă și domnilor, bună ziua. Mă bucur că pot să vă, prezent, să vă prezint pe scurt câteva concluzii ale studiului nostru. Pe, în prima imagine vă aduc aminte pur și simplu care sunt uh, faptele de bază. Cred că coordonarea ajutorului nu este un nou subiect, dar ținând seama de contextul uh, implicării a unor donatori publici și privați, problema legată de fragmentare devine tot mai acută. Fragmentarea aj- ajutorului există datorită faptului că există un număr de uh, donatori plus uh, există mai multe măsuri, mai multe programe și în acest context coordonarea ajutorului este o abordare care își propune uh, rezolvarea acestei fragmentări. Este, cred, foarte bine să înțelegem foarte clar ce înțelegem prin coordonarea ajutorului, asistenței? Este vorba de activitățile a doi sau mai mulți uh, donatori, uh, în mod preferabil uh, sub conducerea unui, unui stat partener. Activitățile trebuie să fie îmbunătățite și scopul este armonizarea programelor și procedurilor. Obiectivul este de a ajunge la un uh, impact maxim al programelor și de a folosi în mod eficient resursele. Dacă este să analizăm uh, zonele de coordonare în Uniunea Europeană, facem diferența între trei niveluri diferite. Primul nivel este, un, este nivelul politic, să vă dau câteva exemple. Uh, compoziția forumului la, de, la un, alt, de, un alt nivel de la Busan, Uh, este un exemplu de coordonare la acest nivel politic. Pentru că nu s-a, nu s-a ajuns la situația în care Uniunea Europeană se vorbească cu o singură voce. Uh, codul de conduită al Uniunii Europene din 2007 este foarte important din acest punct de vedere, mai ales când vine vorba de o abordare transfrontalieră uh, între mai multe state dacă este să analizăm această situație, vedem că nu se fac uh, progrese prea mari uh, din punctul de vedere al alocării uh, ajutoarelor. La nivelul de programare, e bine, aici se depun foarte multe eforturi. Pot să vă dau și aici câteva exemple. Există un cod de conduită, însă se pune întrebarea despre cum trebuie să arată coordonarea și care sunt prioritățile uh, din punct de vedere sectorial. Această abordare uh, a fost, a fost pusă în aplicare, din păcate, doar în anumite state, inclusiv Rwanda. Apoi, un al doilea exemplu important, abordarea pe baza unei programări comune, acesta este o posibilitate de a îmbunătăți coordonarea și am putea să vă dăm câteva exemple, câteva dovezi, însă pentru o imagine de ansamblu cuprinzătoare, cred că ne aflăm prea la începutul eforturilor noastre. La nivelul uh, punerii în aplicare, și aici există câteva exemple, de exemplu, abordarea bazată pe sprijinul bugetar. Aceasta este văzută ca ca o metodă europeană. Este o posibilitate de armonizare la nivelul uh, punerii în aplicare și există un potențial destul de mare pentru coordonarea donatorilor. Un alt exemplu ar putea să fie acest concept uh, de blending, ceea ce reprezintă un model de comasare, a, de punere împreună a resurselor și a coordonării. Am menționat deja că ne-am concentrat pe două studii de caz, Myanmar și Rwanda, pentru că aceste două țări sunt foarte diferite din multe puncte de vedere. Myanmar este un stat care trece prin uh, multe activități de transformare și în acest moment, lucru care a dus la modificarea peisajului uh, ajutorului. Ceea ce am văzut din, uh, începând din anul 2011 a fost acest influx major de donatori influx care a dus, care a subliniat și mai mult lipsa de coordonare. Deci s-a ajuns la un fel de ex-post uh, coordonare, deci uh, împărtășirea informațiilor după uh, ce au fost luate anumite decizii. În Myanmar vedem că există există această tensiune între coordonare și necesitatea de a obține rezultate cât mai rapid. La fața locului, în Myanmar, am văzut de asemenea că există rezerve din partea statelor membre vis-a-vis -vis de plus valoarea abordării bazate pe programare comună. Și apoi aș dori să subliniez faptul că nu există încă o delegație în Uniunii Europene acolo, probabil abia în septembrie aceasta va funcționa în totalitate. Tocmai de aceea Uniunea Europeană, respectiv instituțiile europene, nu sunt atât de bine poziționate încât să preia un rol de lider. Situația din Rwanda este foarte diferită. Rwanda este considerată a fi un uh, lider când vine vorba de punerea în aplicare a agendei eficacității ajutorului umanitar. Dacă este să vedem uh, care este situația nu doar pentru donatorii europeni, ci pentru tot grupul de donatori, ce Lucrul a fost pus în aplicare tocmai în urma presiunilor exercitate de guvernul din Rwanda. Există și alte exemple și din perspectiva mea aici există un potențial mare și pentru programarea comună în statul respectiv. Permiteți-mi acum să mă refer la trei domenii diferite pentru beneficiile și costurile unei uh, coordonări uh, consolidată în Uniunea Europeană. În primul rând a fost uh, menționate uh, beneficiile economice și costurile de tranzacție. Ar trebui să facem o diferență între costurile pentru beneficiari și pentru donatori. Există costuri pentru birourile, misiunile donatorilor și așa mai departe. În acest domeniu este important să spunem că există un potențial mare ca coordonarea să furnizeze beneficii eh, economice și să reducă costurile tranzacțiilor. Am efectuat câteva calcule și în acest punct de vedere și am ajuns la eh, concluzia că în acest domeniu putem cuantifica într-un anumit grad beneficiile. A doua arie, și cred că este important să punem accentul și pe aceasta, se referă la impactul mărit și îmbunătățit. Din acest punct de vedere, în mod normal, nu este posibil să ai niște calcule foarte precise, însă este important să ne asigurăm că beneficiarii ajutorului profită la maxim de acesta și aș dori să subliniez un aspect. Dacă este să vă gândiți la modelele de alocare, atunci coordonarea uh, ar putea duce să ajungem în situația în care să evităm o alocare prea mare sau prea redusă de fonduri. La nivelul unui stat, cred că coordonarea este foarte importantă din punctul de vedere al impactului asupra funcționării eficiente a administrației. Deci este vorba de găsirea echilibrului potrivit. Apoi există și anumite costuri pentru coordonare. Coordonarea nu este întotdeauna uh, prea bună, poate sunt organizate prea multe întâlniri, deci nu se poate ajunge la o adevărată plus valoare în urma coordonării, se poate ajunge chiar la întârzieri pentru că se investesc eforturi prea mari în coordonare. Acesta ar putea fi unul din aspectele negative ale coordonării un altul din perspectiva țărilor primitoare este că această coordonare ar putea duce la o poziție mai puternică a grupului de donatori, lucru care nu este neapărat în interesul uh, recipienților de ajutor. Și permiteți-mi să închid, să închei prezentarea mea cu această imagine finală. Cercetarea noastră a arătat că există o plusvaloare printr-o coordonare uh, sporită și îmbunătățită. Este o idee foarte clară și aș dori să spun că, în teorie, o abordare complet integrată europeană ar, ar aduce uh, cele mai multe avantaje. Pentru că ajutorul european ar fi complet integrat chiar dacă ar exista un număr uh, de mai mulți donatori. Deci nu am ajunge într-o situație de monopol în care Uniunea Europeană să fie singurul donator, pentru că ar exista în continuare Statele Unite ale Americii, Japonia, instituții multilaterale, dar în același timp am putea profita de beneficiile potențiale însă aceasta este, din păcate, o perspectivă mai degrabă teoretică. Al doilea aspect pe care doresc să-l subliniez este că este important să analizăm economia politică a actorilor implicați. Este ceea ce am făcut în mare măsură în studiul nostru și acum doresc să vă spun că există și stimul pentru a nu avea coordonare sau a avea un grad redus de coordonare pentru că unele state membre sunt mai uh, interesate de vizibilitate. Să ne gândim la uh, planurile de acțiune colect- colective, ce se întâmplă cu vizibilitatea fiecărui membru. Și apoi există unele state unde există o abordare bilaterală din partea unui, uh, unui uh, stat care nu are, nu-și dorește să dispară într-un grup mai larg anonim. Și, în plus, în termen general, aș dori să spun că există instrumente foarte bune care să asigure coordonarea, uh, coduri de conduită și așa mai departe, programare comună. Am uh, găsit unele domenii unde lucrurile ar putea fi îmbunătățite de exemplu, consultări, negocieri uh, comune și uh, un proces de monitorizare și evaluare comună, de exemplu. Și apoi, în acest context al existenței unor bune instrumente la dispoziția noastră, principala uh, provocare se leagă de faptul că coordonarea rămâne la un nivel voluntar și, desigur, fiecare actor este liber să aleagă de această dată doresc să mă implic într-o mai bună coordonare, în alt caz nu. Dacă acest lucru va continua, situația actuală va continua și ea. În plus, există o. Aș putea să vă dau un uh, exemplu pertinent. Uh, Consiliul European a adoptat o decizie despre Myanmar în uh, aprilie, în care spune că susține programarea comună. Dacă este să vedeți ce se întâmplă în Myanmar, e bine, situația este complet diferită. Cei care sunt activi acolo la fața locului nu sunt convinși că aceasta este cea mai bună abordare. Am identificat în acest context cinci scenarii care ar putea să fie utile despre uh, direcția în care trebuie să mergem. Primul scenariu se referă la o bilateralizare uh, a politicilor de asistență umanitară în Uniunea Europeană. Cred că am avea în fața noastră Apoi, o a doua opțiune, business și usual, să nu, să nu schimbăm nimic. Cred că acest lucru înseamnă să păstrăm instrumentele actuale. Am avea câteva rezultate mai bune, dar nu un progres real. Al treilea scenariu la care ne-am gândit este să avem o abordare bazată pe viteze diferite, un grup de state să aibă un rol de, de lider și să aibă abordări de coordonare sofisticate și celelalt, celelalte state ar putea să participe sau nu de la caz la caz la această coordonare. În uh, al patrulea scenariu se referă la uh, un tip de escaladare a coordonării. Să încercăm să avem avantaje rapide, recurgând la un schimb de bune practici și așa mai departe ținând seama de eforturile de coordonare pe termen mediu, să ne concentrăm pe anumite zone mai ambițioase, de exemplu acorduri de punere în aplicare care merg dincolo de sprijinul bugetar și de o abordare bazată pe programare comună. Aceasta ar fi o zonă. O altă zonă importantă ar fi o coordonare a alocărilor, a modelelor de alocare din partea donatorilor europeni. Și în final, să nu uităm de o perspectivă pe termen lung, aceasta ar fi o abordare foarte strictă, recurgând la instrumente obligatorii pentru, și abordări uh, obligatorii pentru donatorii europeni. Scenariul final ar considera ajutorul ca fiind o politică integrată și la fel ca și în domeniul schimburilor comerciale pentru a trece dincolo de politicile singulare ale statelor membre. Acesta ar fi nivelul cel mai ambițios de coordonare, de fapt, și pentru acest lucru însă am avea nevoie de o bază complet nouă. Cam atât am dorit să spun, desigur, pe scurt. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Voi da acum cuvântul deputaților. Mai întâi domnului Newton Dan. Mulțumesc. Mulțumesc lui George și uh, persoanei care a făcut prezentarea foarte interesantă și uh, foarte relevantă. Uh, revin la ceea ce a spus Gay Mitchell. Uh, mă bucur că Eh, Parlamentul său sau Parlamentul meu din Regatul Unit eh, s-a avut o atitudine foarte negativă. Ministrul britanic eh, pentru dezvoltare a venit aici și am întrebat cum cooperează cu celelalte state membre și el mi-a spus eu cooperez cu ONU. Un răspuns fără niciun sens. Eu cred că trebuie să folosim opinia publică uh, faptul că nu avem bani, că nu avem locuri de muncă și dacă noi putem arăta pe baza acestor prezentări excelente câți bani se pierd, pur și simplu se duc pe apa sâmbetei, uh, poate că oamenii se vor enerva și atunci uh, se va acționa și la nivel public. Mulțumesc. Domnul Görens. Mulțumesc. Ne aflăm la începutul unui proces și această prezentare ne oferă ocazia să discutăm lucrurile în profunzime. Eu abordez aceste lucruri uh, cu anumite, anumite doză de scepticism. Uh, ni se spune că dacă schimbăm procedurile, lucrurile vor merge mai bine. Cu blending-ul uh, vom economisi bani, cu mai bună coordonare vom putea uh, Uh, economisi bani, dar dacă adăugăm toate aceste economii, ajungem la o sumă mai mare decât ajutorul oferit. Uh, reduc puțin uh, la absurd această teză, dar cred totuși că trebuie să studiem aceste lucruri. Gay Mitchell este persoana potrivită pentru a o face. Abordarea mea este mai pragmatică și mă întreb ce putem face acum, pe termen foarte scurt. În agenda pentru schimbare, Comisia propune să ne concentrăm pe trei sectoare. Dacă acceptăm principiul ca cei 29 de actori, statele membre plus Comisia, și dacă Comisia să aibă rolul de lider în relația eh, cu toți partenerii în ceea ce privește guvernanța, deci guvernanța să fie domeniul de predilecție al Comisiei, dacă Comisia ar putea eh, face progrese în relația cu partenerii în domeniul guvernanței, atunci partenerii noștri din Sud ar fi mai bine pregătiți pentru a pentru a-și coordona eforturile, pentru că ei trebuie să o facă până la urmă. Dacă avem un partener în Sud care are o viziune pozitivă în legătură cu viitorul său uh, și în prezența unor actori diversi, uh, acest partener trebuie să-și impună condițiile, să spună ce dorește. Și dacă Comisia reușește să facă acceptat acest principiu al mai bune guvernanțe, încercând să um, comunice partenerilor noștri anumite principii de acțiune, uh, vom face progrese mari. Și în plus față de ceea ce am spus uh, la primul punct, eu cred că trebuie să cădem de acord cu statele membre în legătură cu principiul de a face evaluări pe țară. Evaluări ale tuturor acțiunilor statelor membre și ale Comisiei și cu ocazia fiecarei evaluări să vedem unde se pot îmbunătăți lucrurile. Insist asupra limitelor acest exercițiu de coordonare pentru că eu cred că ajutorul pentru dezvoltare și politica de cooperare pentru dezvoltare sunt uh, în continuare un laborator sau un set de laboratoare. Dacă avem o singură modalitate de a aborda lucrurile în relația cu toți actorii, nu vor mai putea <laughs> exista un schimb de bune practici pentru că nu va exista decât o practică unică. Și uh, viața ne arată că parteneriatele iau tot felul de forme noi, originale uh, și uh, există această capacitate de a, se de a se descoperi noi orizonturi, noi metode și asta nu trebuie să pună sub semnul întrebării principiul uh, posibilității unei mai bune coordonări. Iată care sunt elementele pe care doresc să le propun, să le propun în dezbaterea noastră, insistând asupra unor elemente foarte simple care pot fi aplicate rapid la nivel de metodă. Metodă, deci, care cu, la titlul Guvernanță a Uniunii Europene în acestui domeniu se poate organiza și pe baza principiului uh, sistematic pe țări a cooperării pentru dezvoltare, fie că ea sub egida UE sau sub egida țărilor membre. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule, pentru prezentarea făcută. Îi mulțumesc lui Gay Mitchell pentru Uh, faptul că se interesează, uh, abordează acest, uh, acest subiect. E bine faptul că se pun în discuție aceste posibile economii, având în vedere situația economică din anumite state membre. Acestea fiind spuse, s-a subliniat în studiu faptul că există nu o contradicție, dar o tensiune între, între ideea de coordonare și, pe de altă parte, vizibilitatea și interesul uh, unor țări. Multe țări nu fac uh, sau fac uh, această cooperare din motive altruiste și dacă uh, să nu fac această cooperare pentru dezvoltare din motive altruiste și această coordonare le fac să dispară de pe scenă și aceasta este o problemă, o, o piedică în calea coordonării. Ideea lui Charles Gerenț nu este una proastă. O astfel de specializare a Uniunii Europene în domeniul guvernanței uh, uh, ne-ar permite să spunem că măcar în acest domeniu ar exista o coordonare. Și apoi statele membre la nivel bilateral pot vedea cum pot să reunească uh, cât mai mult sprijin pentru inițiativa lor uh, directă. Dar vom vedea, vom vedea cum se vor aplica aceste lucruri în cazul Sudanului când vom discuta despre acesta, pentru că și aici aspectul legat de um, fragmentare și coordonare poate uh, stimula dezbateri. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările făcute pe care Comisia le primește foarte favorabil. Principiile, cel puțin, sunt, de la care se pleacă sunt foarte bune. Dar acum avem mai multe niveluri de coordonare. O coordonare între politici. Există un tratat care uh, oferă Uniunii și statelor membre competențe complementare. în cadrul unui proces uh, s-a existat un proiect comun al Uniunii și statelor membre și Uniunea Europeană discută cu statele membre pe baza unei poziții comune. Uh, și atunci toată lumea apără aceeași poziție uh, și s-a obținut acest lucru. Un al doilea nivel Adică, în care lucrurile evoluează este nivelul programării. Am uh, vorbit despre modul în care ne putem împărți domeniile de intervenție la nivel geografic, uh, cine în ce țară acționează, dar și la nivel sectorial. Deci, între donatori europeni ne putem împărți domeniile de intervenție, nu e ușor. Și un al treilea principiu ar fi uh, Um, diviziunea muncii între sectoare sau intrasectoare între țări și um, asta facem prin această inițiativă a programării comune. Deci programare, nu punere în aplicare. Astfel vizibilitatea se păstrează. Programarea comună este o ambiție mai veche. Există texte uh, legate de aceste ambiții încă din anii 70, dar care nu s-a pus niciodată în practică, din mai multe motive. Și de doi ani încoace, Comisia uh, împreună cu Serviciul pentru Acțiune Externă a relansat această inițiativă și pot să vă spun astăzi, în acest stadiu al procesului, reușim uh, um, într-un domeniu în care nu am reușit ani de zile să uh, avansăm. Um, în um, sudul Sudanului, în uh, Cambodgia, în Guatemala, în multe alte state membre, uh, se schimbă natura, dar și uh, scara acestei coordonări integrate, mai mult decât coordonare, ci o programare comună. Lucrurile sunt abordate în comun și astfel se obține o programare unică a Uniunii și a statelor membre. Care sunt obiectivele și beneficiile acestei inițiative? În primul rând, se pune problema eficacității ajutorului nostru, se reduce fragmentarea. Uniunea Europeană și statele membre aduc astăzi un ajutor prea fragmentat, deci donatorii se confruntă cu problema uh, fragmentării uh, donatorilor și fac parte și din soluție. Uh, bineînțeles, transparența și eficacitatea sporită sunt importante. Uh, și obiectivul final trebuie să fie consolidarea acțiunii externe a Uniunii și a statelor membre. Uh, deci, iată, aceste două aspecte sunt importante și reprezintă un instrument, un instrument oferit delegaților Uniunii Europene pentru a acționa. Pentru că de ce lucrurile ar merge mai bine acum dacă n-au mers până acum, putem specula legătură cu factorii care au dus la aceste schimbări, dar a existat o schimbare de abordare. În trecut, Uh, instrucțiile detaliate erau elaborate și definite la Bruxelles în ultimii doi ani. Schimbarea a fost că s-a lăsat marge de manevră și flexibilitate delegațiilor și misiunilor statelor membre în uh, țările respective. În ceea ce privește determinarea țărilor în care programarea comună uh, se realizează, șefii de misiune, prin rapoartele lor, spun că există condițiile necesare. Și apoi ne-am spus, bine, dacă considerați că s-au reunit aceste condiții, vom acționa. Uh, și astfel ambasadele și delegațiile la fața locului au uh, considerat că există condițiile reunite pentru a avea succes. Și principiile definite până acum, în ceea ce privește flexibilitatea, în ceea ce privește procesul uh, pas cu pas, procesul voluntar, adică funcționăm într-un cadru care astăzi nu impune obligații juridice obligatorii, un cadru care astăzi Ehm, în orice caz, până acum a fost încurnat cu succes. Iată ce am avut de spus și pot spune numele Comisiei și numele Serviciului pentru Acțiune Externă că mm, suntem foarte interesat de modul în care se va eh, avansa în această inițiativă care poate fi complementară în coordonare, în evaluare și monitorizare și eh, putem găsi și alte domenii în care mai multă coordonare între eh, Uniune și statele membre poate duce la economii la scară și la beneficii. Mulțumesc. Mulțumesc uh, lui Joe și lui Stefan pentru prezentări. Da, într-adevăr, cred că e o evoluție important că avem uh, sprijinul de care s-a vorbit, dar cred că e foarte important să nu uităm încă un lucru, respectiv că am avut deci comisia a, a, a trasat uh, drumul pe care dorește să îl urmeze. Colegul Newton Dan a vorbit despre, partener, par, despre Parlamentul Britanic și Unitatea Europeană. Știu care sunt uh, sensibilitățile. Dar eu sunt optimist pentru că din experiența mea de aici, în calitate de uh, parlamentar nebritanic, vă pot spune că uh, guvernele, agențiile Uh, neguvernamentale și chiar asociațiile care m-au contactat uh, printre toți, britanicii au fost printre primii și în ciuda faptului că problemele uh, bugetare au dus la 0,7%, poate că avem motive să fim optimiști. Dar cred că e foarte important ca ONG-urile și opinia publică să treacă de partea noastră. Ele să exercite presiune pentru a continua. Charles Gorenz și Veronique de Kaiser au pus o altă problemă. Dacă una guvernanță ar fi cea pe care o propune Uniunea. Da, e adevărat, ar trebui să ne gândim, avem probleme. Dar să vedem, să așteptăm pe viitor și să vedem uh, cum putem proceda mai bine ar putea să fie util și ca presiunea să vină din uh, statele membre ACP. Știți că guvernul ruandez, de exemplu, exercită foarte multă presiune pentru coordonare în Ruanda. Deci poate că am putea avea această abordare multilaterală și să încercăm să exercităm, exercităm presiune prin tot felul de canale. Și în încheiere aș mai spune ceva. În Trebuie să ne punem de acord în 17 septembrie pentru o propunere legislativă. Va fi poate greu să, ca acest subiect să treacă în comisie în octombrie, dar poate că până în 5 noiembrie să uh, putem depune amendamente și să avem un raport votat la comisia noastră. Și aș dori să spun uh, Comisiei și Serviciului pentru Acțiune Externă, aș dori ca împreună cu ei să vedem cum am putea să ne coordonăm ideile E vorba de un proiect de-al lor. Ele au venit cu această propunere, Parlamentul s-a bucurat uh, de, acest pro, pro, pro, de această propunere. A fost uh, uh, una dintre primele propuneri ale acestei noi unități. Deci să vedem, haideți să vedem cum am putea să încercăm prin diversele piste care au fost sugerate de către deputați, să vedem cum putem ca această a treia instituție să fie Uh, configurată pentru a sprijini măsurile pe care Comisia și uh, Serviciul de Acțiune Externă le consideră necesare. Nu avem foarte mult timp uh, până în octombrie, dar avem uh, un regulament în regim de urgență. Deci îi rog pe reprezentanții Comisiei și a SAE să se întâlnească cu mine. Sper ca și secretariatul Comisiei și reprezentantul acestei unități să participe pentru a veni care ar fi soluțiile propunerile sustenabile, viabile pe care le putem face Comisiei pentru a putea continua cu amendamente. E uh, un domeniu în care putem coopera cu toții înainte de uh, următorul mandat uh, al Parlamentului și de noua Comisie. Mulțumesc uh, tuturor celor care și-au dus contribuția. Am reușit să obținem câteva rezultate și dacă vom continua în acest sens, cred că vom putea să ne aducem o contribuție esențială la obiectivele de dezvoltare. Cealaltă are dreptate că agenda pentru schimbare uh, reprezintă o ocazie suplimentară în acest sens. Mulțumesc! Ajungem acum la ultimul punct important de pe de zi. E vorba de Sudanul de Sud și aș dori să o rog pe doamna Rosalind Marsen, care e reprezentanta specială a UE pentru uh, Sudan și pentru Sudanul de Sud, să mi se alăture. Îi urăm bun venit! chers collègues, le Soudan. Dragi colegi, Sudanul este statul cel mai recent din lume și a câștigat independența de la Republica Sudanului în urmă cu exact doi ani după un referendum în care sudanezii de sud au votat masiv pentru independență. Sudanul de Sud, din păcate, este în continuare suferă consecințele a 20 de ani de război și astăzi încă persistă conflicte nesoluționate cu vecinul din nord, cu Sudanul și probleme care nu au fost soluționate așa cum prevedea acordul de pace din 2005. Aș dori să vă reamintesc că comisia noastră a trimis o delegație care a fost uh, condusă de către domnul Tirolian pentru a înțelege mai bine situația și dezvoltarea acestui uh, nou stat chiar uh, după independența sa din 2011. Comisia noastră, uh, prin doamna Madame de Kaiser, pregătește un proiect de inițiativă cu privire la eforturile comunității internaționale în domeniul dezvoltării și al consolidării statului în Sudanul de Sud. Raportora noastră a fost de altfel și șefa misiunii de observare cu ocazia referendumului cu privire la independență ne va prezenta acum uh, principalele linii ale documentului său de lucru. Doamna Rosalind Marsen, așa cum spuneam, reprezentanta specială a UE pentru Sudanul de Sud și pentru Sudan, ne va prezenta situația uh, actuală acestei țări și după aceea voi da cuvântul Comisiei pentru a duce completări uh, pe domeniile care o vizează direct, respectiv cooperarea pentru dezvoltare. În acest context, aș dori să vă reamintesc că Sudanul de Sud încă nu a ratificat acordul de la Cotonou. Excelență, bun venit, doamnă ambasadoare, doamna Matson. Uh, iată ce coincidență, la 2 uh, ani, exact 9 ani, în 9 iulie 2011, în anul de sun, a apărut, uh, o, nou, a apărut pe harta lumii. Iată, aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această invitație de a lua cuvântul în plenul comisiei dumneavoastră. Suntem, cum spuneați, în 9 iulie. Aș dori să uh, îi uh, felicit pe sudanezii de sud pentru a doua aniversare a independenței lor. Din păcate, primii doi ani uh, ai acestei independențe, um, existența țării nu a fost ușoară. În calitate de nouă națiune, Sudanul de, Sudanul de Sud s-a confruntat cu provocări imense, mai ales în ce privește relațiile cu Sudanul, prevenirea colapsului economic în urma închiderii producției de uh, petrol Apoi problemele de securitate internă, mai ales cele puse de către uh, milițiile și facțiunile înarmate. Uniunea Europeană a cooperat foarte strâns cu alți actori internaționali, mai ales cu ONU, cu Uniunea Africană, cu uh, țările care fac parte din Troica, Norvegia, Uniunea Europeană, Regatul Unit, China și vecinii regionali pentru a ajuta uh, Sudanul de Sud uh, să facă față acestor probleme. Una dintre prioritățile principale pentru Sudanul de Sud o reprezintă uh, uh, stabilirea unor relații uh, cu uh, Sudanul de Sud. În ciuda incidentului din aprilie 2012, acordul de pace a continuat să asigure uh, pacea între uh, Sudan și Sudanul de Sud și să asigure și să evite confruntările militare uh, directe, frontale în acești doi ani. Și aceasta se datorează în parte angajamentului continuu și uh, susținut al uh, comunității internaționale. Uh, Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important în acest angajament. Adoptarea unanimă a rezoluției 2006 de către, de către um, ONU în mai anul curent, care se bazează pe foaia de parcurs a Uniunii Africane, a, reprezent, a reprezentat un exemplu reușit de intervenție internațională pentru a limita o criză și pentru a aduce partenerii la masa de negociere. Uniunea Europeană își dorește ca Sudanul și Sudanul de Sud să soluționeze uh, probleme uh, care persistă din trecut și să continue să existe ca două state viabile. Și de aceea Uniunea Europeană a acordat sprijin puternic atât pe plan politic cât și financiar uh, uh, grupului de experți care a fost condus de către, care este condus de către președintele Mbeki care dă curs uh, acordurilor de la uh, Addis, Abeba semnat de către Sudanul de Sud și de către Sudan. În calitate de reprezentant special al UE, am participat în calitate de observator uh, la aceste negocieri, împreună cu omologii din Regatul Unit, din SUA și din Norvegia. Împreună am avut relații diplomatice cu ambele părți în uh, Addis, dar și în uh, uh, Khartoum, pentru a le încuraja să participe în continuare la acest proces și pentru a ajunge la un acord. S-a făcut și prin acorduri diplomatice bilaterale, dar și prin declarații frecvente de presă de către înaltul reprezentant. Uniunea Europeană a salutat acordul de la Addis, și uh, ne-am bucurat de uh, măsurile adoptate în martie și aprilie de a pune în aplicare. Speram uh, ca ambele părți uh, să ia uh, o de- uh, decizie să adopte măsuri strategice pentru pase. Uh, de aceea, amenințările guvernului Sudanului de Sud uh, Sudanului de a pune capăt exporturilor Sudanului de Sud de petrol Uh, și de asemenea uh, și misiunea uh, grupurilor înarmate din în alte țări de, de nerespectarea acestei zone sigure. Luna trecută am fost la, la Duba pentru a participa la eforturile internaționale de a calma tensiunile în urma închiderii exportului de petrol am încurajat ambele țări să-și respecte angajamentele de a uh, pune în aplicare acordurile la ADIS și de a uh, nu uh, permite grupurilor armate din alte țări să intervină. Ambele state au, reprezentat, au uh, respectat uh, măsurile propuse de către grupul Mbeki și sperăm ca o soluție diplomatică să poată să fie găsită pentru a evita um, închiderea instalațiilor de petrol. De asemenea, am încurajat ambele guverne să continue negocierile cu uh, Uniunea Africană pentru a soluționa chestiunile uh, care persistă uh, chestiunile legate de uh, graniță. Uniunea Europeană e gata să sprijine acest grup de experți uh, oricum poate. Evoluțiile recente au demonstrat că Sudanul, relațiile între cele două țări rămân în continuare tensionate și că coexistența pașnică a acestor două state nu poate fi garantată. Um, angajamentul constant al Uniunii Europene va fi necesar în continuare pentru a ne asigura că ambele țări sau guvernele din cele două țări vor continua să pună în aplicare acordurile și vor încerca să depășească orice obstacole pe uh, viitor. O parte din răspunsul um, la soluționarea problemelor din uh, Sudanul de Sud, mai ales în ce privește uh, uh, răspândirea conflictului în statul Blue Nile, care a dus la un exod de 200.000 uh, de refugiați în, uh, secu, în uh, Sud, se află în conflictul nesoluționat din Sudan. Și de aceea Uniunea Europeană trebuie să continuă să, fie, să se implice în soluționarea politică prin negociere. Trebuie să există un dialog uh, național care să includă toate uh, forțele politice din Sudan. Pe lângă aceste provocări externe, Sudanul de Sud se confruntă și cu uh, provocări interne. De exemplu, trebuie să demonstreze angajamentul său în procesul de reconciliere națională, transparență, guvernanță transparentă Uh, rezolvarea, soluționarea conflictelor interne, uh, de asemenea tragerea la răspundere de fiecare dată când se încalcă drepturile omului, consolidarea instituțiilor, combaterea corupției, uh, toate acestea sunt etape foarte importante în acest sens. Și astfel se vor putea pune bazele unei dezvoltări durabile și a unei creșteri economice, astfel încât sudanezii de sud să ajungă la prosperitatea pe care o merită Uh, aceste condiții sunt necesare pentru a uh, crea bazele pentru alegerile din 2011, primele alegeri libere din, din uh, Sudanul de Sud independent. După zeci de ani de război, societatea sudaneză este încă polarizată și suferă de pe urma proliferării armelor ușoare guvernul din această țară a recunoscut că e nevoie ca această fragmentare să fie abordată. Uh, e nevoie de o inițiativă de reconciliere națională. Uh, și uh, reprezentanții bisericilor trebuie să fie asociați la acest proces. De asemenea, este foarte important ca milițiile să fie neutralizate, care au refuzat oferta de amnestie a președintelui Kiev. O excepție o reprezintă situația din statul Eastern Clay, în care există un uh, conflict permanent între miliți, milițiile conduse de către Zelitiaia și forțele speciale În acest uh, conflict uh, sunt puse în primejdie uh, mii de vieți și poate să ducă la o criză umanitară. O mii de, uh, mii de persoane au uh, Uh, trecut în rezistență. rezistență. De asemenea, se încalcă drepturile omului, inclusiv de către forțele de securitate. Uniunea Europeană a lansat un apel tuturor părților să renunțe la violență, Uh, și să uh, acorde acces uh, militanților, um, activiștilor umanitari, pentru ca nevoile comunității locale să fie luate în considerare. Uniunea Europeană, de asemenea, dorește ca cei care au săvârșit abuzuri să fie trași la răspundere, inclusiv cei care fac parte din forțele de securitate. Am salutat declarația din 17 mai a președintelui. E încurajator faptul că la conferința de la Washington din aprilie Sudanul de Sud a, și-a dat acordul de a coopera în parteneriat cu comunitatea internațională uh, pe marginea unui nou uh, New Deal Sudanul de Sud s-a angajat să promoveze îmbunătățirile în guvernanța politică și economică, în schimbul um, angajamentelor de finanțare, de, de finanțare din partea comunității internaționale. Sperăm că Uniunea Europeană să poată contribui la acest proces printr-un contract de construire a statului care să um, asigure um, servicii de bază. Anul trecut, președintele Kiev a solicitat uh, Uh, aderarea Sudanului de Sud la acordul de la Cotonou revizuit, o solicitare care a fost salutată de către Uniunea Europeană. Sperăm ca guvernul din Sudan de Sud să ratifice acordul de la Cotonou cât mai repede cu putință. Uh, astfel, uh, oamenii vor trage foloase de pe urma acestui acord și de asemenea vom avea un schimb uh, continuu cu Uniunea Europeană, inclusiv uh, pentru noi o posibilitate de a sprijini uh, integrarea regională. Am avut un, un dialog permanent cu guvernul sud-sudanez pe această temă. În concluzie, Uniunea Europeană recunoaște provocările imense cu care se uh, confruntă guvernul sud-sudanez de la obținerea independenței uh, și salutăm, felicităm poporul uh, sud-sudanez în uh, curajul de care a dat dovadă. La uh, această a doua aniversare, Uniunea Europeană își renoiește angajamentul de a sprijini Sudanul de Sud în eforturile sale de a sprijini uh, concilierea națională și de a consolida democrația, pacea și securitatea pentru toți cetățenii. Sudanul de Sud se află la uh, o răspântie și viitorul acestei țări va depinde de capacitatea comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene, de a rămâne angajată în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna. Are acum cuvântul domnul Schauspel, șef de unitate de la Comisia Europeană, coordonare cu Africa de Est. 5 minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în comisia noastră astăzi. În primul rând doresc să mulțumesc doamnei de Kaiser pentru raportul său și pentru angajamentul personal uh, de care dă dovadă pentru această nouă țară. Cred că putem uh, compara Sudanul de Sud cu un uh, bebeluș născut uh, prematur. Un bebeluș care este sub protecția comunității internaționale. După nașterea sa, perspectiva viitorului era una bună, pentru că are resurse, resurse naturale bogate însă după șase luni s-a luat decizia de a opri producția de petrol și fără veniturile venite din acest sector uh, economic, Sudanul de Sud are dificultăți. În aceste condiții, comunitatea internațională a putut face puține lucruri pentru a ajuta Sudanul de Sud să se dezvolte. Pe de o parte, nu am putut să preluăm datoriile acestei state, pe de altă parte, nu am putut decât să ajutăm furnizarea de servicii de bază. Deci nu am putut să extindem aceste structuri. Astăzi, instituțiile statului sunt în continuare slabe, există deficiente din punctul de vedere al culturii democratice. Cu toate acestea există o lumină de, de speranță, uh, predictibilitatea devine tot mai uh, sporită și se pare că există o agendă socială care uh, este una mai inclusivă. Într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să-și uh, asume rolul de actor cheie din punctul de vedere al uh, dezvoltării. Consiliul European a decis alocarea unei sume de 285 de milioane de euro pentru construirea capacității statale. Ne concentrăm în primul rând pe agricultură, astfel încât producția să fie sporită și uh, siguranța alimentară să fie asigurată. În al doilea rând, ne dorim îmbunătățirea accesului la educație și la sănătate. Apoi, buna guvernanță și statul de drept sunt importante pentru a consolida instituțiile la toate nivelurile. Aș dori să Mă refer la patru acțiuni uh, ale Uniunii Europene relevante în acest punct de vedere. În primul rând, punerea în aplicare a planului de acțiune, din care fac parte anumite proiecte specifice referitoare la îndeplinirea rolului parlamentelor naționale. În plus, Banca Națională își poate, uh, își poate pune în uh, aplicare măsurile necesare. Apoi, acordul Um, Târgul Internațional Agricol din septembrie 2012, care a reprezentat o platformă pentru oportunități de investiții. Cu ocazia acestui eveniment, Comisia Europeană a anunțat construirea a 166 de kilometri în acest stat. Apoi, rolul de lider în uh, dialogul economic cu guvernul uh, Sudanului de Sud. După cum a spus și Roslind, pe viitor din acest dialog vor face parte și aspectele uh, sociale. Apoi, în al patrulea rând, în contextul noului uh, pact semnat cu Sudanul de Sud, Comisia discută contracte de construire a statului pentru a sprijini furnizarea de servicii de bază în sănătate și educație. Deci, planul de dezvoltare al Uniunii Europene pentru Sudanul de Sud se profilează tot mai mult în uh, acești doi, doi ani care au trecut și cred că și pe viitor rolul Uniunii Europene va fi unul tot mai evident. În acest proces, vom lega în continuare egalitatea de gen și agenda pentru dezvoltare. Vom continua să subliniem uh, importanța educației pentru femei, integrarea femeilor pe piața muncii și egalitatea de șansă. În plus, femeile trebuie să fie mai bine reprezentate în uh, procesul decizional. Din păcate, perspectivele uh, foarte bune pe viitor. Totul depinde, de, din păcate, de continuarea producției și exploatării petrolului. Există în continuare aspecte de securitate care împiedică continuarea acestei producție, producții și există amenințarea ca situația să nu se schimbă pe viitor. Dacă Sudanul de Sud nu va ratifica acordul de la Cotonou, posibilitățile noastre de a ajuta vor fi Uh, restrânsă. Din păcate, există anumite obstacole în calea ratificării acestui acord, însă fără acest uh, acord nu vom putea aloca ajutor uh, financiar Sudanului de Sud în perioada 2014-2020. Singurele instrumente pe care le-am avea la dispoziție ar fi mai reduse, instrumentul pentru stabilitate, de exemplu. Drept urmare, vom fi confruntați cu un efect de domino negativ. Vom avea influență mai redusă și nu vom putea ajuta Sudanul de Sud să depășească această perioadă uh, dificilă și ne-am bucurat pentru orice sprijin care ar veni din partea Parlamentului European. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei de Kaiser pentru a-și prezenta documentul de lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc, doamne Rosalind Marsden, nu doar pentru faptul că a venit să se întâlnească cu noi în această seară, ci și pentru întreaga sa acțiune în Sudan și Sudanul de Sud în ultimii ani. A făcut multe și regret faptul că în curând își va încheia activitatea. Uh, voi spune acest lucru în raportul meu pentru că nu cred că este momentul oportun. Nu voi relua tot ceea ce a spus Rosalin în legătură cu Sudanul de Sud și cu Sudanul, dar pentru a sintetiza lucrurile din documentul de lucru, uh, a sintetiza aspectele deja menționate în documentul de lucru, tot ceea ce includea acordul uh, la nivel de frontiere și împărțirea bogățiilor între cele două state, sunt lucruri care nu au putut fi finalizate. Deci uh, independența a fost declarată când încă multe lucruri nu erau finalizate, dar trebuia să se declare această independență dacă nu ar fi, reușit, ar fi riscat să continue războiul între cele două țări. Deci, practic, comunitatea internațională nu a continuat, nu a, nu a terminat acest uh, acord de pace Uh, și acest uh, bebeluș prematur rămâne în terapie intensivă din această cauză. Uh, bebelușul s-a născut cu mult înainte de termen și încearcă acum să crească cum poate. În, doi ani, în, în ultimii doi ani s-au făcut progrese, uh, comunitatea internațională a intervenit cu mulți bani, cu multe eforturi și obiectivul acestui raport cu contribuția colegilor are obiectivul de a vedea dacă am făcut suficient, uh, dacă suntem vizibili și trebuie să facem și altceva. Dar a spune că nu am făcut nimic este absolut fals. Care sunt principalele probleme? Mai întâi, o instabilitate permanentă din cauza unor probleme de frontiere. Să nu uităm că uh, regiunea Abei uh, este o regiune în continuare în care referendumul nu a avut niciodată loc um, și uh, nici alte consultări populare în alte locuri nu au avut loc, frontierele nu sunt încă foarte clare și deci această panglică a frontierei între cele două țări Uh, rămâne o uh, zonă tulbure cu deplasări de trupe și așa mai departe. Deci, războiul ar putea să înceapă, dar nimeni nu dorește, nici cele două țări, nici comunitatea internațională, dar în permanență există o instabilitate în această zonă. Rămâne problema petrolului, care nu a fost niciodată tranșată și care rămâne o pârghie uh, de păstrarea tensiunii între cele două țări. Deci și după Acordurile de la Addis Abeba în septembrie 2012 au continuat să existe conflicte sau Sudul spune uh, că închide robinetul la petrol, așa cum s-a întâmplat și astfel s-a precipitat conferința de, conferința de la Washington. S-a spus dacă Sudul nu mai are petrol, cu, din ce va mai trăi? Și întreaga comunitate internațională apără Sudul. Și acum Ehm, de curând, Nordul a spus că nu mai dorește să deschidă robinetul la petrol și acum eh, tranzitul de petrol eh, a fost reluat, dar numai ce eh, se găsea deja pe conductă. Lucrurile nu sunt foarte sigure. Ehm, acordul de la Lisabeba este amenințat în mod constant. Deci nu avem un, un acord stabil și petrolul rămâne arma, principala armă folosită în acest raport de forțe între cele două țări. Și este și resursa esențială a Sudanului de Sud și aceasta este o problemă majoră a dezvoltării acolo, pentru că 90, în proporție de 99% resursele țării depind de petrol. Agricultura nu s-a dezvoltat și um, acest capacity building în noul stat nu uh, s-a dezvoltat, există puține străzi, puține uh, școli, puține instituții de sănătate, deplasările trebuie să aibă loc cu elicopterul pentru că nu există drumuri, deci trebuie construită această țară în condițiile de instabilitate politică și uh, în situația dezvoltării care este cea actuală. Toată lumea a făcut eforturi uh, Uh, ce înseamnă acest lucru? ONU, cu misiunile sale, a menținut stabilitatea. Deci, mulți donatori uh, la conferința de la Washington au uh, promis ajutorul lor. Uniunea Europeană, chiar și fără acordul de la Cotonou, a reușit să financeze statul și în um, ajutorul umanitar a încercat să caute toate posibilitățile de ajutor, dar cu ce vizibilitate? Sinceră să fiu, eu sunt nemulțumită în legătură cu această lipsă de vizibilitate. Am spus acest lucru Comisiei. Uh, ONU a avut uh, vizibilitatea sa prin acțiunile sale. Noi am delegat negocierile politice finanțând și finanțarea noastră grupului la nivel înalt al președintelui Mbeki. Deci îl finanțăm pe Mbeki, finanțăm acest grup la nivel înalt, dar Mbeki negociază uh, numele nostru. E normal, nu dorim să avem o atitudine de cuceritori, de uh, colonialiști. Suntem, uh, sprijinim Uniunea Africană, sprijinim grupul lui Mbeki și aștept confirmări, dar de multe ori am impresia că suntem mai mulți și chiar dacă am investit enorm de mult în Sudanul de Sud, iar rezultatele obținute deocamdată sunt limitate. Nu din cauza noastră, ci din cauza situației care este foarte complicată acolo și cu o vizibilitate destul de scăzută. Și uh, trebuie să vă mărturisesc că atât de multe eforturi din partea Uniunii Europene au fost făcute și totuși le discutăm, le evaluăm pentru prima dată aici la Parlament. Uh, deci lucrurile uh, s-au făcut, n-aș spune, fără Parlament, dar noi nu am abordat suficient uh, problema și cred că este un exemplu care merită să ne stimuleze o discuție în legătură cu modul în care s-a investit aici Uniunea Europeană fără să țină cont, deci uh, fără, fără să fie vizibilă și acest subiect nu a fost niciodată suficient abordat. Iată, uh, eu v-aș propune deci să analizăm puțin acest document, uh, să eforturile care au fost făcute, problemele care rămân. Există o dimensiune politică care trebuie lăsată, poate, Comisie pentru Afaceri Externe, dar și o dimensiune legată de bună guvernanță, de capacity building, de ajutor pentru politica economică și de diversificare economică care este atât de necesară. Deci sunt multe de făcut și Sudanul de Sud nu a făcut multe progrese până acum. Și voi încheia cu acordul de la Cotonou, știți foarte bine, uh, este uh, un cal de bătaie care ne permite să folosim instrumente care ne vor uh, Uh, ajuta, ne vor permite să ajutăm mai bine Sudanul de Sud, dar acordul de la Cotonou mm, necesită o implicare a țărilor semnatare, un, uh, un, un sprijin și deocamdată Sudanul de Sud depinde strâns de relațiile sale cu Nordul și președintele Bashir Um, este, are, face obiectul unui um, mandat de arestare al Curții Penale Internaționale și um, președintele uh, dorește să menține relații, să menține relații bune cu uh, Nordul, de aceea uh, poziția dacă se semnează acordul cu uh, Curtea Penală Internațională, având în vedere că președintele El Bashir face obiectul acestui mandat de arestare, uh, trebuie să se găsească o soluție. Um, iată, încă o dificultate cu care ne confruntăm în acest dosar. Iată ce am avut de spus, nu voi adăuga nimic în, în plus. Uh, cred că am menționat principalele aspecte. Mă întreb dacă am făcut suficient suficient de bine și suntem sau nu suficient de vizibili și care sunt ideile pe care le, le poate promova acest Parlament pentru a sprijini Comisia. O sprijini pentru că am făcut foarte multe. Roslin a făcut foarte multe, Comisia a făcut foarte multe, dar <laughs> cumva eram deja în offside. Vă mulțumesc, doamnă de Kaiser. Știți că în curând trebuie să schimbăm sala. Am două solicitări de luare a cuvântului. Vă rog foarte pe scurt, mai întâi doamna Crețu și apoi domnul Preda. Vă rog, doamna Crețu. Très, très brièvement. Foarte pe scurt. Yeah. Mulțumesc. Cred și eu că este foarte important să discutăm la Parlamentul European despre Sudanul de Sud. Doresc să vă mulțumesc pentru uh, dumneavoastră, doamnă reprezentant special, pentru prezentarea dumneavoastră dar mulțumesc și colegei noastre, Veronic. Știm cât este de implicată în această problemă. Cu toții, acum doi ani, eram foarte entuziaști în momentul independenței Sudanului de Sud după uh, atâția ani de război civil. Și după cum s-a spus, am făcut multe eforturi, milioane de euro au fost investite și, bineînțeles, nu suntem singurii care am făcut eforturi. Uh, și uh, ONU, uh, Uniunea Africană s-au implicat, dar uh, adevărul este că donatorii s-au cam săturat și sunt sigur că um, raportul va aborda toate aspectele care trebuie menționate. Eu doresc să spun că trebuie să se stabilească priorități. Trebuie ca acțiunea noastră să fie mai eficientă, trebuie să explicăm mult mai bine cum investim acești bani, pentru că știți foarte bine, țările sunt mai egoiste când vine vorba de a da bani, mai ales dacă nu se uh, înregistrează progrese concrete și multe lucruri nu funcționează bine. Eu cred că trebuie să punem mult mai multă presiune asupra autorităților um, pentru ca ele să dea dovadă de faptul că doresc cu adevărat să facă ce trebuie să facă uh, sau să, să se achite de sarcinile care le revin. Nu noi trebuie să aplicăm această bună guvernanță, nu noi trebuie să facem față fluxului de uh, persoane deplasate. Uh, guvernul, autoritățile de la fața locului trebuie să dă dovadă de mai multă bunăvoință pentru a acționa. Nu cred că trebuie să reducem totul la petrol. Bineînțeles, este un aspect foarte important, dar nu trebuie să uităm faptul că aceasta este una dintre cele mai sărace țări din lume și trebuie să facem ceva și pentru a lupta împotriva acestei sărăcii. Și trebuie să nu uităm că trebuie să se facă ceva pentru a se pune capăt uh, Uh, modului în care sunt tratați uh, activiștii pentru drepturile omului, uh, ziariștii, um, pentru că aceștia sunt hărțuiți. Este inacceptabil această hărțuire a lor după atâția ani, acest, acest, aceste acte um, de agresare a activiștilor drepturilor omului și a ziariștilor. Domnul Preda, vă rog. O să încerc, doamnă președinte. Am o întrebare. Mi s-a spus că să fiu succint. Uh, am o întrebare pentru doamna Marston. Impactul crizei din uh, guvern și mai ales conflictul cu președintele uh, Kir și vicepreședintele Bashir. Uh, care este impactul asupra procesului de reconciliere? Aș uh, dori să fac o observație cu privire la excelentul document de lucru al colegei uh, Veronique de Kaiser. Uh, Cred că construcția statului, state building-ul, trebuie să fie o prioritate pentru noi și aș dori să știu din partea Comisiei care sunt acți acțiunile prioritare din partea Comisiei și în încheiere aș mai spune că tot ce s-a spus în documentul uh, prezentat de către Veronique de Kaiser, problema corupției rămâne foarte importantă. Iată, mă opresc aici. Uh, intervențiile noastre de la PP nu sunt așa de stufoase precum cele ale colegilor de la socialiști. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Marțen pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Într-adevăr, există o competiție, o concurență politică în cadrul SPLM la nivel de lider de partid, care e inerentă, uh, evident, oricărui sistem democratic. Dar pe noi ne interesează ca această concurență să fie bine gestionată pentru a evita orice uh, impact negativ uh, asupra funcționării guvernului și să nu se ajungă la o escaladare a violenței prin tribalizare. Dar în orice caz, această inițiativă națională trebuie consolidată, trebuie să continue și e un eveniment pozitiv Aș dori într-un minut să mai spun că salut faptul că Veronique de Kaiser a preluat această inițiativă de a întocmi acest raport și că Comisia de Dezvoltare din Parlamentul European uh, organizează această audiere în această dupămasă. Și sperăm ca Comisia AFET uh, a Parlamentului European să-și exprime interesul cu privire la cele două uh, Sudane. Aceste două țări sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană fac parte din uh, arca de stabilitate de la Mali până în uh, Somalia. Instabilitatea din uh, cele două Sudane ar putea avea un efect uh, uh asupra regiunii. Uniunea Europeană și statele membre au investit foarte mult în uh, procesul de pace în cele două țări uh, prin sprijinirea acestui acord global de pace și prin uh, angajamentul politic suplimentar dar și prin investițiile imense pe care le-am făcut în aceste uh, cele trei misiuni de menținere a uh, păcii din uh, cele două țări. Statele membre contribuie cam 45% prin contribuții 1,45 de miliarde de dolari. Deci cred că este foarte important ca Uniunea Europeană, inclusiv ca Parlamentul European, să continue să uh, acorde o atenție sporită procesului de pace uh, din aceste două țări. Bineînțeles, așa cum s-a spus, Sudanul e un fel de litmus test pentru politica europeană. Uh, ambele țări au un, poten, un potențial pe termen lung și dacă doresc să optimizeze acest potențial, dacă doresc să devină stabile, uh, există și posibilități comerciale și de uh, investiții pentru statele membre din Europeană. Deci, din toate aceste motive, cred că e foarte important să ne implicăm în acest uh, dosar în mod activ. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna de Kaiser. Mulțumesc uh, colegilor care au făcut acest efort uh, de a rămâne până la sfârșit. Uh, sper că vor continua să își aducă contribuția la raport, inclusiv cei care nu sunt prezenți. Doamna Marston, subliniez, repet acest lucru, îmi pare rău faptul că mandatul dumneavoastră se încheie atât de prematur în condițiile în care ne rămân atâtea de făcut în aceste două țări. Mi se pare că uh, v-ați uh, împlinit misiunea cu succes. O voi scrie, dar o și spun acum cu voce tare. Mulțumesc. Uh, aș dori să vă reamintesc că următoarea comisie, reuniune a comisiei noastre va avea loc în 28 august de la 9 la 10 și jumătate și de la 15 la 18.30. Mergem în sala 1G3 pentru a continua cu o reuniune uh, comisă cu Comisia uh, LIBE cu privire la comunicarea Comisiei maximizarea efectului pozitiv al migrării, maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării. Doamna Crețu va prezida această ședință. Vă mulțumesc. Și vacanță plăcută dacă nu ne mai vedem.